time. Right, if, if we could sit down, um... Doamna președinte, v-aș ruga frumos să luați loc, fără de care vom pierde prea mult timp, pentru că am pierdut deja 10 minute până acum, așa că iată că acum am ajuns la punctul 6 și punctul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de audierea publică referitoare la fondurile europene de antreprenoriat capital și fondurile europene cu capital de risc. Examinăm proiectele de raport și, de asemenea, avem și o audiere publică, ă, a cărui scop este să ă, reușim să ajungem la un aviz dacă, într-adevăr, propunerea Comisiei stabilește un cadru potrivit pentru a sprijini piața și întreprinderile sociale prin îmbunătățirea eficienței cu care se pot recolta fonduri, tocmai în scopul încurajării industriei din domeniu și încurajării accesului IMM-urilor la fonduri de capital propriu. Iată că ne-am organizat în două etape. Prima etapă e referitoare la fondurile europene de antreprenoriat social și Sofie Oconi este uh, raportorul nostru, așa că mai întâi aș uh, propune să avem o prezentare a proiectului de raport și o să avem mini-audierea, după care ne întoarcem înapoi la raportor pentru a trage concluzii și v-aș ruga să ne încadrăm într-o oră. Deci, mai întâi dau cuvântul doamnei raportor. Sofie, mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, doamna Shanning, domnul Odonohue. Sunt foarte încântată să am ocazia să iau cuvântul pe marginea acestui subiect astăzi, care este abordat la Parlamentul European pentru prima dată și mai uh, precis în instituția noastră. E vorba de antreprenoriatul social și investițiile necesare pentru un astfel de antreprenoriat. Și putem să inaugurăm a, uh, un, acest nou format prin prezentarea acestui raport exact înainte de o audiere consacrată acelui subiect. În ceea ce privește raportul, aș dori să spun că a fost o propunere excelentă din partea Comisiei Europene. O propunere foarte ambițioasă, un text foarte bun, care avea o calitate și anume propunea un demers proactiv. Astăzi, în Parlamentul European, am mai ales la Parlamentul European, ne-am ocupat mai degrabă de dosare care au un caracter reactiv și anume că a trebuit să instaurăm instrumente de control, de reglementare. Iată că instrumentul propus astăzi este un instrument de investiții pentru uh, antreprenoriatul social și reprezintă un demens extrem de interesant. Și asta cu atât mai mult cu cât avem nevoie de finanțare pentru antreprenoriatul social și asta pe ansamblul teritoriului Uniunii Europene. Mai întâi, ce înseamnă o întreprindere socială? Uh, obiectivul principal al unei întreprinderi sociale nu este uh, de a realiza beneficii sau profit. Uh, obiectivul principal este de a genera un impact social pozitiv, cum ar fi, spre exemplu, locuințele sociale, uh, tot ceea ce se referă la integrarea persoanelor vulnerabile, marginalizate, uh, angajarea unor persoane cu handicap, integrarea persoanelor analfabete. Iată, exemple pe care le-am întâlnit concret sau ar putea fi un, uh, anumite frizerii care devin frizerii sociale și anume tarifele care sunt practicate în astfel de frizerii sociale sunt mult mai Uh, mici și reprezintă servicii pentru anumite persoane care nu își mai pot permite astfel de servicii în ziua de astăzi, pentru că se află într-o situație dificilă și ar putea avea astfel o prezentare corectă care să le permită să găsească fie o locuință, fie un loc de muncă, deci ar participa la incluziunea unor astfel de persoane cu dificultăți. Asta reprezintă, de fapt, 10% din totalul întreprinderilor europene și peste 11 milioane de angajați. Deci, iată că e vorba de un sector nou pe care noi trebuie să-l valorizăm. Și atunci, care este scopul acestei propuneri de regulament? Primul obiectiv este de a crea un pașaport, o etichetă europeană pentru fondurile de investiții pentru antreprenoriatul social european. E vorba de FEAS, Fondul European de Antreprenoriat Social. Și aceste fonduri ar putea fi puse la dispoziția investitorilor care doresc să uh, acționeze în domeniul investițiilor cu caracter de solidaritate. Și acest lucru se poate face cu condiția de a respecta anumite condiții care sunt astfel definite în regulament și prin respectarea acestor condiții se va răspunde la nevoile de finanțare ale întreprinderilor sociale, care astăzi depind aproape în mod exclusiv doar de subvenții din partea autorităților. Ori pentru o activitate economică durabilă și perenă, subvențiile nu sunt suficiente. De aceea trebuie să facem în așa fel încât aceste activități economice de antreprenoria social să fie durabile. Deci, care este miza acestui text? Foarte simplu. Noi ne dorim ca acest fond să fie ușor accesibil pentru investitori, deci să fie atractiv, accesibil, dar în același timp să propună și siguranță. Deci atractivitatea și flexibilitatea uh, pentru acces să nu fie în detrimentul siguranței. Deci, mai întâi, atractivitate. Noi ne-am gândit că acest instrument ar fi util dacă ar fi cu adevărat atractiv și accesibil. De aceea trebuia să găsim un instrument care să fie flexibil. Propunerea mea este următoarea. Trebuie să fie accesibil pentru o largă gamă de uh, investiții. Comisia Europeană a propus să păstrăm uh, să avem un prag de eligibilitate de 70% din investiția totală care să fie astfel utilizat pentru antreprenoriatul social, mie mi se pare că acest prag este unul bun. 100% ar fi fost un prag mult prea ridicat, pentru că e și o investiție uh, riscantă, deci ar fi fost prea mult, ori 70% mi se pare că este nivelul potrivit. Al doilea aspect. Eu aș fi vrut să punem accentul și pe comunicare. Acest instrument va fi util de, doar dacă este bine cunoscut, atât de către investitori, dar și uh, de către întreprinderile cărora le este destinat acest fond. Deci, am cerut să existe o adevărată muncă de comunicare care să fie asigurată atât de către ESMA cât și de către autoritățile naționale. Și astfel doream să se pună accentul pe ceea ce există deja în anumite state membre. În sânul Uniunii Europene, anumite state membre au deja o anumită competență, experiență în antreprenoriatul social și de aceea aș fi vrut să profităm de această experiență din anumite state membre pentru a putea instaura acest lucru în cadrul acestui regulament european pe ansamblul teritoriului european. Deci, am vorbit mai întâi de accesibilitate, acum uh, aș vrea să mă refer și la siguranța investițiilor, deci accesul nu trebuie să fie în detrimentul siguranței, de aceea mi-am dorit să existe o transparență a tranzacțiilor, evident, și aș vrea ca depozitarul fondurilor să fie uh, o persoană care să fie autorizată pentru a avea competențele necesare în materie de gestiune. De asemenea, doresc să se să desemneze un depozitar, în așa fel încât să putem localiza în orice moment unde se află fondurile. Și aș vrea să avem aici un model destul de flexibil. Și, în același timp, aș fi vrut să se garanteze și o claritate, o siguranță juridică a textului, în așa fel încât textul să fie clar și pe înțelesul tuturor. Și, în final, în cadrul acestui regulament, E vorba de o primă etapă. Foarte multe aspecte încă mai trebuie să fie studiate și studiate rapid de către comisie și uh, o reexaminare a textului care ne-ar permite o evaluare a situației, am putea vedea dacă putem uh, extinde sfera de acoperire a acestui regulament, deci la o primă analiză, o primă uh, examinare. Apoi am putea să vedem care sunt efectele înregistrate, rezultatele înregistrate, să vedem care sunt efectele sociale ca urmare a investițiilor făcute de astfel de întreprinderi uh, sociale, aspect interesant, și apoi, după punerea în aplicare a acestui regulament, am putea să vedem care sunt aspectele care ar merita să fie revizuite, analizate din nou pentru a optimiza modul în care este utilizat acest fond de investiții, atât față de investitori, cât și față de întreprinderile care sunt destinatarele acestui fond. Iată deci o prezentare rapidă, care cred eu este suficient de clară. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au uh, participat în mod constructiv la munca noastră de-a lungul discuțiilor și dezbaterilor. Dau să mulțumesc și lui Filip Lamberts, care a uh, s-a aplicat asupra celuilalt raport și anume fondurile europene cu capital de risc, care reprezintă de asemenea o, o, o, o parte complementară a întregului pachet, e vorba de două rapoarte care merg mână în mână și rămân în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru a dezbate acest raport și prevederile acestuia și acum aștept cu nerăbdare să ascult opiniile experților în așa fel încât să putem analiza și să putem um, detalia um, acest text. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Now what I'm going to... Mulțumesc foarte mult și acum ceea ce am să fac este că am să dau cuvântul experților noștri. Mai întâi are cuvântul domnul Nick O'Donohoe um, din partea Big Society Capital și este și director și apoi am să dau cuvântul doamnei Miriam Schoening, director al Schwab, Fundației Schwab pentru antreprenoriat social, însă v-aș ruga să interveniți rapid pentru că ne presează timpul și în așa fel încât să avem ulterior și timp suficient pentru a pune întrebări. Deci, nu știu cam cât timp vor avea la dispoziție raportorii din umbră pentru a lua cuvântul, pentru că încercăm să facem toate aceste lucruri în aceeași sesiune, în aceeași, în aceeași oră. Nick. Mulțumesc, mulțumesc că mi-ați dat ocazia de a vă vorbi astăzi. În primul rând, aș dori să prezint Big Society Capital, care a fost uh, înființată în UK ca prima bancă de investiții sociale. Ea se finanțează din două surse. În primul rând, din conturile nesolicitate, latente, uh, care sunt trezite din nou la viață și apoi uh, cele patru bănci cele mai importante din Regatul Unit, RBC, Barclays, Lloyd și HSBC, și ele au fost de acord să mai investească alte 200 de milioane de lire sterline din capitalul propriu. Iată, se investește în investițiile sociale ă, prin investiții în ă, niște organizații intermediare pentru finanțare și investiții sociale definiția noastră a sectorului social și a organizațiilor din acest sector este aceea că ele oferă doar beneficii societății și nu doresc să genereze profit pentru acționari și pentru proprietari. Astfel includ acțiuni de caritate, întreprinderi sociale, organizații comunitare și alte forme de um, întreprinderi cooperative și uh, în proprietate reciprocă. Este foarte important să recunoaștem că BSI face numai investiții, nu oferă granturi și nici donații. Ne așteptăm să câștigăm ceva de pe urma acestor investiții, că acest câștig să reflecte și investițiile făcute și riscurile uh, care au existat. De asemenea, există niște rate ajustate la risc. Trebuie să ne asigurăm că BSC rămâne sustenabilă și că capitalul original nu este epuizat. Am fost rugat să discut uh, cum se poate dezvolta uh, sectorul investițiilor sociale pe piața din Europa. Crearea uh, unor piețe financiare solicită trei lucruri cerere pentru capital, capitalul, oferta acestuia și punerea la un numitor comun a cererii și a ofertei. Permiteți-mi să tratez individual aceste elemente. În primul rând, oferta de capital depinde de grupurile de investitori care să fie dispuși să facă investiții cu intenția de a crea un impact social pozitiv pe lângă uh, profitul financiar. Astăzi credem că există un apetit pentru asemenea investiții, dar el nu este încă suficient exploatat. În UK, uh, 65% uh, de investitori ar uh, lua în considerare o asemenea investiție, spune un sondaj recent. Însă nimeni nu face, de fapt, acest lucru nu știu cum să, nu se știe exact cum să se definească impactul social și încă nu s-au făcut asemenea investiții pentru că uh, rata rentabilității nu este certă. Această problemă este abordată de către vehiculele uh, de investiții sociale recognoscibile, gestionate și distribuite de manageri de investiții și de managerii specialiști uh, dedicați. Comisia trebuie să se asigure că aceste vehicule au libertatea de a investi în multe uh, posibilități de investiții sociale și că nu sunt uh, restricționate la o anumită dimensiune a investiției. Ambiția noastră este de a crește pe această scală și dacă întreprinderile cresc, ele nu se transformă în surse financiare comerciale, ci uh, își continuă activitatea în același fel. De asemenea, fondul trebuie să fie flexibil pentru a putea investi în diferite instrumente, inclusiv uh, titluri de valoare, cum ar fi obligațiunile cu impact social, un instrument nou dezvoltat în uh, Regatul Unit. În acest fel se abordează chestiuni sociale foarte importante. Acest lucru trebuie să fie susținut și de regulamentele uh, din domeniul social și de excepțiile care există Trebuie oferite niște standarde clare și, de asemenea, atunci când uh, se așteaptă ca rata investiției să um, fie mai puțin rentabilă, trebuie să se acționeze. Structura legală este importantă. Acest lucru nu este neapărat dat. Multe uh, întreprinderi se uh, concentrează asupra impactului social. Doamna președintă, întrerupe vorbitorul, cerându-i să uh, încetinească puțin ritmul pentru că este greu de interpretat. Cele mai multe întreprinderi sociale se concentrează pe uh, oferta de impact social, nu pe uh, situația fluxurilor de numerar sau pe bilanț. Acest lucru solicită sprijin uh, și asistentă specifică, astfel încât uh, întreaga activitate să fie organizată aceste întreprinderi sociale uh, solicită investitori care să ofere mai multe tipuri de suport de capital. Aceste uh, credite trebuie să fie pe termen lung, iar uh, rata dobânzii trebuie să fie una echitabilă. Este nevoie de asemenea de uh, cerințe în domeniul capitalului propriu. Acesta este un capital pe termen lung și de cele mai multe ori acest tip de capital este accesat destul de greu. De aceea, finanțarea europeană aici poate să fie eficientă. În fine, chiar dacă oferta și cererea există și chiar dacă investitorii au o înțelegere bună pentru investițiile sociale, aceste întreprinderi sociale sunt bine echipate să primească investițiile nu va exista nicio piață um, fără să existe o, niște organisme care să interconecteze uh, furnizorii de servicii cu cei care utilizează capitalul, așa numitele organisme intermediare. Asta este ce oferim noi. Noi suntem cei care oferim finanțarea esențială pentru noi investiții sociale uh, de asemenea, oferim sprijin pentru structurile de parteneriat inovative, cum ar fi obligațiunile cu impact social și uh, oferim capital circulant și finanțare pe termen lung pentru scopuri caritabile pentru a putea susține acest echilibru. În fine, aș dori să subliniez încă o dată noi credem că investițiile sociale și piețele pentru investiții sociale sunt în creștere. Uh, nu este singurul răspuns care se poate da la provocările sociale, dar are potențial de-a lungul timpului de a um, putea aborda multe dintre problemele care există. Acest domeniu al filantropiei este foarte important, el trebuie să fie cuprins în uh, programele sociale și în cele ale cheltuielilor guvernamentale. Numai în felul acesta, întreprinderile sociale vor putea avea succes și operațiunile lor uh, vor fi de dimensiune. Astfel se poate face diferența și piața respectivă se poate dezvolta. Vă mulțumesc! Um, Vă mulțumesc foarte mult! În continuare, viteza dumneavoastră a fost foarte mare. Să știți că mi s-a aprins această luminiță aici pe pupitru. Doamnă, aveți cuvântul. Okay. Um, so before providing comments on the Înainte de a comenta această propunere de regulament, v-aș da câteva informații despre Fundația Schwab. Noi uh, suntem prima organizație care a sprijinit antreprenatul social în Europa continentală. Am fost înființați în anul 2000 de Klaus Schwab, care este fondatorul Forumului Economic Mondial și de soția sa, Hilde. Noi și partenerii noștri evaluăm uh, în fiecare an în jur de 1000 de întreprinderi sociale și selectăm cam 25 30 pe care le includem în rețeaua noastră globală. Comunitatea noastră numără acum 200 de de antreprenori sociali. Noi nu oferim sprijin financiar direct, însă îi ajutăm să lege relații cu investitori, cu sectorul corporate și public, și public prin evenimente precum reuniunea anuală de la Davos, cea de la, uh, din ianuarie anul acesta. Primim uh, reacții deschise și sincere din partea lor și astfel putem să consolidăm uh, acest domeniu. În plus, avem și un grup de experți pe inovații sociale ca parte a consiliilor privind agenda globală la Forumul Economic Mondial. Avem acolo 20 de experți, inclusiv antreprenori sociali, gestionari de fonduri, avem personalități de marcă din domeniul academic, bancheri și, uh, în ultimul rând, Nick O'Donohoe este și el membru în acest uh, grup de experți la Consiliul Așa că, din uh, experiența pe care am dat-o până acum și din colaborarea cu acești experți, uh, putem să vă spunem următoarele. Știm că este o definiție a antreprenorului social, dar ar dura mai mult de 5 minute să o spunem. Eu aș uh, sublinia acum doar un singur fapt cu care se confruntă acești antreprenori, și anume că ei petrec peste 50% din timp adunând fonduri, adunând capital care sigur că nu îi ajută deloc, este ineficient și ceea ce înseamnă că um, eficientizarea pieței de capital ar prezenta un potențial enorm. Investitorilor e greu să adune fonduri, mai ales în plaja 200 de mii, 2 milioane de euro. Acesta este, de fapt, stadiul în care mulți dintre antreprenori încercă să uh, pătrundă și uh, au dificultăți. Mai ales uh, fondurile mici sunt uh, foarte expuse la investițiile mari de peste 2 milioane. Costurile de due diligence, de verificare sunt aceleași, însă câștigurile sunt mai mici pentru ei. Deci această plajă, așa numită vale a plângerii, este cea care uh, reprezintă o problemă ce trebuie rezolvată. Mulți au tot mai multă experiență în strângere de capital și Nico Donahoe spunea acest lucru. Uh, fie permitem fondurilor să ofere asistență tehnică și granturi, fie consolidăm o piață de intermediari prin sprijin public sau sprijin privat. Acum, în ce privește problema monitorizării, dar și problema reportării, noi am văzut, de exemplu, în India, consecințe nedorite. Acolo, investitorii s-au reorientat spre profit și uh, s-au îndepărtat de la misiunea lor de uh, sprijin social inițială. Aceasta este o provocare. Trebuie să ne asigurăm că investitorii vor rămâne la scopul lor inițial, acela social. Și, în fine, trebuie să ne asigurăm că nu împovărăm fondurile mai mici cu suprareglementare și cu prea multe cerințe de raportare, pentru că acest lucru uh, le va dăuna. Deci, lasă trebuie să fim atenți în anii ce urmează. Vestea bună este că deja apar tot mai multe standarde, precum standardele europene de raportare socială sau um, uh, standardul GIRS american. Dar uh, cu siguranță autoritățile naționale de reglementare, precum și ESMA, vor trebui să facă față la standarde diferite în anii următori. Dacă baza de date ESMA va putea fi accesată public, atunci acest lucru va permite o cercetare mai bună și ă, standarde mai bune. Care este importanța etichetelor? Fiecare expert cu care am discutat ă, a spus că o astfel de posibilitate a unei etichete europene nu poate fi decât foarte bună. Toată lumea a spus însă că ar trebui să se facă o, diferență și uh, ar trebui ca aceste fonduri să poată opera și în afara Uniunii Europene. Aici n-am auzit nimic. De asemenea, ar trebui să uh, vedem ce putem face în legătură cu acel prag. Unii spuneau că ar trebui să fie 80%, 90% pentru investițiile eligibile, pentru că ar trebui să permitem uh, investitorului sau administratorului să aibă suficiente lichiditate. Alții au spus însă că 50% ar fi un prag mai bun, pentru că astfel se poate combina investiția obișnuită cu investiția socială și se reduce riscul și astfel există și flux de trezorerie dar cam 80% este pragul preferat. Și în fine, vreau să vă spun cam care ar fi perspectivele pe viitor. Uh, un european ar putea monetiza valoarea socială, ar putea introduce stimulante fiscale pentru a încuraja investițiile în antreprenoriat social. Dacă un fond nu aduce profit, atunci acea investiție ar putea fi uh, considerată ca un fel de donație caritabilă sau un fel de activitate de genul corporate social responsibility. Și apoi am putea să uh, facem ceva pentru aceste investiții care au profit, dar un profit foarte mic. Ar trebui să îi putem uh, ajuta pe investorii privați să adune fonduri de pe piețele private. Prin aceste măsuri, uh, guvernele Uniunii Europene ar putea să stimuleze cu adevărat investițiile din sectorul social. Și uh, sunt uh, perfect de acord cu antevorbitorul, această propunere este binevenită. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a fi astăzi aici și aștept cu nerăbdare discuțiile. Process. Doamna președinte, da, mulțumesc foarte mult. Cred că acum a venit momentul să dăm cuvântul deputaților, mai întâi raportorii din umbră și având în vedere că timpul ne presează, ar trebui să colectăm toate întrebările și apoi eventual să ne întoarcem într-o singură rundă la uh, experți și la final la doamna raportor, în așa fel încât să uh, putem trage concluzii. Eventual, dacă aveți întrebări către experți și dacă aveți și comentarii pe marginea raportului, acum e momentul să Uh, luați cuvântul și să vă exprimați în mod grupat. Mai întâi, Said. Mulțumesc, doamna președinte. Mă iertați, am intervenit. A, avem doi Said în sală și iată confuzia. Da, și eu, de fapt, uh, n-am fost prea atentă pentru că așteptam să vină cafeaua, așa că... Bun. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, dacă vorbesc în olandeză, doamna președinte, ar fi perfect. Bun, se poate. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă și, evident, aș dori să mulțumesc și celor doi invitați și experți pentru prezentările făcute. Uh, dacă îmi permiteți, aș sublinia un lucru. Eu cred că în mare majoritatea statelor membre, acest concept de crearea unui fond pentru economia socială reprezintă un concept destul de nou. Economie socială, știți că de obicei acest lucru de fapt este condus la nivel uh, local, regional sau național de către autorități. Dar, într-adevăr, uh, există o posibilitate de a coopta și sectorul privat și să fie astfel asociat la astfel de investiții cu caracter social. Iar în acest sens, noi susținem inițiativa Comisiei și anume de a ajunge la crearea unei astfel de etichete, unui astfel de pașaport european. Și astăzi, mai mult ca niciodată, acest sector privat este absolut dispus să investească uh, în proiecte uh, cu răspundere socială. Acum, în ceea ce privește eticheta în sine, aceasta ar putea contribui la recoltarea de fonduri. Uh, ar putea contribui uh, față de cei care doresc să-și diversifice investițiile și doresc să se implice în proiecte cu dimensiune socială. Și cred că în acest sens posibilitățile sunt foarte importante și doamna raportoare are dreptate când spune că trebuie să instaurăm un regim flexibil tocmai pentru a evita uh, Uh, crearea unei astfel de, uh, de, de, de cochilii uh, goale în interior, frumoase pe din afară, însă goale pe dinăuntru. Uh, Uh, evident, acum trebuie să vedem care sunt factorii implicați, care sunt persoanele care doresc să participe, entitățile care doresc să participe la astfel de investiții, uh, acele persoane care doresc să investească în astfel de fonduri. Acum mă întreb dacă nu cumva pragul acesta de 100.000 de euro nu e poate prea ridicat pentru această categorie de investitori, deci persoane private care doresc să investească. Și e o întrebare pe care o adresez și experților. Și apoi ne mai putem referi și la definiție. Ce înseamnă social? Social, bănuiesc că definiția experților va fi oarecum diferită de uh, cea pe care o avem aici. Poate că e o definiție care e diferită și de la stat membru la stat membru. Uh, e vorba de persoane care vor lucra în aceste proiecte, uh, persoane care ar avea anumite dificultăți ei bine, ne putem pune întrebarea care va fi randamentul unor astfel de produse, unor astfel de proiecte. Și cred că există pe undeva un fel de zonă gri, undeva la mijlocul uh, uh, drumului între economie socială și economie de, uh, de zi cu zi. Deci e o întrebare pe care o adresez în, și experților. Și în final, o ultimă observație. Dincolo de acest pașaport, e bine, m-aș referi și la acel prag care permite anumite investiții uh, transfrontaliere în proiecte cu dimensiuni sociale. Regimul fiscal, nu uitați, de la un stat membru la altul nu este același. Și există o întreagă gamă de reguli diferite în materie de cofinanțare. Oare nu ar fi posibil la nivel european să introducem oarecare coerență în acest domeniu? Iată câteva întrebări pe care doream să le adresez. Mulțumesc! Doamna, domnul Oli Schmidt. Da, mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc doamnei raportor pentru prezentare. Aș fi vrut să pun câteva întrebări în ceea ce privește definiția și în ceea ce privește pragul de 100.000 de euro uh, pentru investitorii profesioniști, ca să zicem așa. Și de asemenea aș fi vrut să mă refer și la un alt aspect, și anume procentul acela de 70% la care v-ați referit dumneavoastră. Ați spus că e acel prag care este foarte bun și poate că ar putea să fie mai ridicat, mai mare. pentru a fi mai eficient în cadrul societății europene. Eu aș vrea, mie îmi lipsesc câteva exemple concrete. Evident, pot să citesc câteva dintre ele aici în text și să le înțeleg dar poate nu sunt chiar așa de convingătoare aceste exemple. Și cred că asta se referă și la definiția în sine. Poate că ați putea să-mi dați câteva exemple mai concrete, pentru că mai întâi avem nevoie de o valoare adăugată la nivel european. Apoi avem nevoie de o valoare adăugată la nivel social. De asemenea, eu sunt, să zicem, o persoană care dorește să investească. Nu sunt un profesionist în domeniu. Și sunt oarecum pierdut, uitându-mă la toate aceste evenimente uh, de tip social, uh, proiecte de tip social, uh, antreprenoriat de tip social. Și poate că aș avea nevoie de, nu neapărat un randament, ci aș avea nevoie de argumente bune, de exemple bune, care să-mi permită să înțeleg că acele companii, acele organizații uh, care investesc și care fac astfel de proiecte, într-adevăr își țin promisiunile. Poate am putea avea așa, așa să creăm un fel de marcă socială și să vedem concret în uh, țările în care există o astfel de posibilitate, să vedem concret dacă fondurile au fost corect utilizate sau nu. Doamna președinte, mulțumesc și acum Filip Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Azi dimineață mă, mă, pe mine mă chema Sven, așa că am să vorbesc în franceză pentru că e limba maternă a doamnei raportor. Foarte bine, Sofia, am să-ți trimit același buchet de flori ca și colegii. Cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că investiția socială este un domeniu nou în Uniunea Europeană, un domeniu foarte necesar uh, și anume antreprenoriatul social. Deci nu putem decât să ne bucurăm de faptul că Comisia s-a plecat asupra acestui subiect. Acum în ceea ce privește raportul tău, Sofie, la articolul 3 ne punem întrebarea dacă ar fi bine să adăugăm instrumente de tipul uh, celor care sunt acoperite de către regulament deci acele instrumente de finanțare pentru întreprinderile sociale, pentru că noi ne gândim că eventual ar putea să le pună într-o situație oarecum uh, vulnerabilă dacă ele se lansează în această direcție. Evident, nu avem încă o poziție definitivă, o să ne punem această întrebare. Acum, la amendamentul 32, asta merge cam în aceeași direcție cam cu cele spuse de către aici, și anume ideea de a uh, vedea care este uh, sistemul de management pentru astfel de firme și de întreprinderi. Uh, oare ar trebui să analizăm asta ulterior sau ar trebui deja încă de pe acum în text să prevedem această posibilitate cu posibilitatea de a proteja consumatorul, care bineînțeles sunt prevederi absolut necesare, care trebuie să însoțească textul. Și apoi știm că există economii în Europa Uh, știți că în decembrie anul trecut guvernul belgian, spre exemplu, a lansat o, o cerere de ofertă către uh, uh, public și într-o săptămână s-au colectat câteva miliarde. Deci vedeți că banii există, sunt. Cetățenii vor să investească, să investească în proiecte care să aibă utilitate, o finalitate socială și care să ofere un oarecare randament, dar care nu trebuie neapărat să fie randamentul cel mai ridicat de pe toată piața. Nu, eu cred că aici, acolo unde există economii, unde există bani, trebuie ca aceștia, aceste aceste economii, acești bani să fie mobilizați. Și ne putem adresa micilor investitori prin acest regulament. Iată o ocazie nemaipomenită. Acum, la amendamentul 21, suntem de acord cu faptul că trebuie să dezvoltăm acei indicatori de performanță măsurabili în mod obiectiv și am putea, eventual, articolul 3, de asemenea, să indicăm, să precizăm, de fapt, ceea ce ar fi impactul social considerat pozitiv, tocmai pentru a ține seama de anumiți factori externi pozitivi. Spre exemplu, dacă vrem să luăm în considerare un fond care ar putea sau o întreprindere de investiții sociale care ar putea să uh, reabiliteze o anumită resursă naturală care a fost, știu eu, degradată din cauza unei utilizări industriale. Ei bine, și asta ar trebui să poată figura în lista indicatorilor care țin seama de astfel de criterii. Și aș dori să vă felicit pentru clauza de revizuire la amendamentul 33. E un lucru foarte bun. Poate că și aici am avea câteva idei uh, suplimentare pentru a întări rolul ESMA în acest dosar. Iată deci amendamente care în principiu nu modifică spiritul uh, textului tău, Sofie, ci care au drept scop doar îmbunătățirea, îmbogățirea textului și uh, în concordanță cu intervențiile făcute de către ceilalți colegi. Mulțumesc! Thank you very much, Syed. Now. Mulțumesc, Syed. Îmi cer scuze pentru că am intervenit puțin mai devreme. Trebuie să învățăm să facem diferența între pronunția celor două nume. Doresc să le mulțumesc lui Nick și Miriam pentru faptul că au venit și uh, ne-au vorbit despre impactul acestei legislații. Vă mulțumesc pentru acest lucru și mulțumesc și raportorului Sophie pentru această discuție. Cred că atmosfera discuției uh, de până acum a fost foarte utilă, este o discuție foarte bună și este plăcut să lucrez pe marginea unui dosar în care, până la urmă, împărtășim cu toții obiectivele mai largi și nu suntem foarte separați în ceea ce privește opiniile noastre. Câteva întrebări și, de asemenea, câteva comentarii aș dori să fac. În primul rând, înțeleg din discuțiile cu Comisia de ce doresc să se refere în primul rând doar la investitorii profesioniști. Pentru a crea acest brand, această etichetă, Însă este păcat că nu putem să găsim o modalitate și aș dori să adresez această întrebare. Cum putem să încurajăm investitorii de retail uh, pentru a-și investi banii conștienți de riscurile care există, așa cum a spus și Oli, știind că poate uh, nu vor obține un profit concret, dar un uh, profit social. Poate că ar fi bine să investească asemenea fonduri um, de antreprenoriat social într-o manieră cooperantă. În al doilea rând, mă întreb ce credeți referitor la pragul de 500 de milioane de euro în uh, acest context. Poate că dacă se trece peste, peste acest prag, suma nu mai are așa o importanță și cum ar trebui să abordăm această chestiune într-o modalitate pragmatică? Sunteți de părere că ar merita să pierdem această etichetă? Aș vrea să știu ce credeți. Și în al treilea rând, capitalurile de risc. Despre acesta vom vorbi mai târziu. Însă, Fondul European de Antreprenoriat Social, care sunt avantajele și dezavantajele cerințelor de depozitar? Vi se pare aceasta o mișcare pozitivă? Aduce o plus valoare? Există costuri suplimentare? Aș vrea să știu care este ideea dumneavoastră referitor la uh, utilitatea acestor cerințe de depozitar? Mulțumesc! uh, Jürgen Clute este ultimul pe lista de uh, vorbitori. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog să îmi faceți un semn. Jürgen. Mulțumesc, Sharon. În primul rând, doresc și eu să mulțumesc pentru această activitate. Cred că munca în sine reprezintă o bază bună pentru a putea purta și alte discuții de acum încolo. Aș dori ca această audiere să profite această audiere pentru a formula câteva întrebări fundamentale, pentru a le arunca în discuție. Ele nu sunt împotriva raportului, ci sunt mai degrabă la un alt nivel două decenii am uh, lucrat în acest sector în Republica Federală Germania. De aceea cunosc foarte bine din punct de vedere profesional acest sector sectorul social. Și vin cu această perspectivă din uh, Germania. Acest sector, în țara mea de origine, este foarte puternic marcat de orientarea în funcție de nevoile oamenilor cu care lucrezi. De aceea, acest lucru a fost finanțat din impozite, acest lucru are de-a face și cu uh, modul de înființare a Republicii Federale Germane și întrebarea pe care mi-o pun este următoarea. Sigur, aici există o altă perspectivă. Asta nu înseamnă că grupul țintă dispare, însă există o delocalizare asupra deponenților. Accentul se pune asupra acestora, asupra celor care așteaptă un câștig, un oarecare profit, chiar dacă mai mic. Asta înseamnă că uh, modalitatea de a acționa a celor care sunt operativi în acest sector trebuie să se modifice. Deci această perspectivă de a obține profit pentru deponenți, trebuie, pentru investitori, trebuie să se uh, schimbe. Nu vreau să critic acest lucru, doar constat, însă există o transgresiune în acest sector. Eu provin dintr-o regiune, din uh, zona Rur, cei care cunosc această zonă știu că este o regiune care uh, este caracterizată prin sărăcie privată și publică. Și știu ce înseamnă să trebuiască să colectezi bani uh, din sectorul privat într-o regiune în care există sărăcie privată și publică. Nu se găsește nimic în această zonă nu găsești oameni care să fie dispuși nici în zona antreprenorială, nici în sectorul privat, deci care să fie dispuși să investească. Pentru că nu găsești pe nimeni care să aibă bani și care să fie dispus sau să fie capabil să pună bani la dispoziție. Deci, în acest sens, îmi pun întrebarea și sigur, nu sunt împotrivă în principiu, însă mă întreb dacă este cu adevărat un instrument atât de bun și atât de eficient. Pentru că în Germania de Sud, unde sunt oameni care au bani, sigur că nu este o problemă. Acolo există fonduri, există fundații și se adună bani. Însă, um, iată, experiența mea îmi arată că este dificil în anumite zone să aduni banii respectivi. Deci pentru mine rămâne aici un semn de întrebare, un semn de întrebare principial. Și mă întreb dacă oare are sens să admitem uh, posibilități de investiție din afara Uniunii Europene. Mie mi se pare o chestiune problematică, pentru că se adună bani pentru oameni care au nevoie de o asemenea activitate socială. Și cred că nu ar trebui să coordonăm lucrurile de la nivel global, pentru că ajungem într-o situație de concurență pe care o cunosc de la fața locului. Uh, Există situații de concurență grave pentru că investitorii sigur că doresc să câștige ceva și să ajungă în presă cu o imagine pozitivă. Deci toată activitatea mediatică joacă un rol important. Și dacă vorbim mai de o inițiativă pentru șomeri, investitorii nu vor putea face o ofertă interesantă. Am încercat, pentru că am lucrat într-un asemenea domeniu și am încercat prin asemenea inițiative să obținem bani pentru un centru de șomeri, pentru cei care se întâlneau acolo, deci erau niște inițiative pentru ocupare. Și așa ceva nu aduce un plus de imagine, spuneau investitorii, deci nu doreau să investească. Există așadar anumite situații de concurență și cred că dacă acestea s-ar uh, extinde și în afara Europei, ar apărea probleme. Poate putem să mai discutăm despre aceste lucruri, am dorit doar să menționez aceste aspecte. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Iată că nu a mai solicitat nimeni cuvântul, așa încât ceea ce vă propun să facem este să revenim la Nick și Miriam și apoi înapoi la Sophie. Avem cam 15 minute la dispoziție, deci haideți să începem, Nick. Thank you. So let me just take a few of those... Mulțumesc. Permiteți-mi să răspund la câteva dintre întrebările care mi-au fost adresate. Prima dintre ele se referă la ci 100.000 de euro, dacă este un prag prea înalt, dacă nu cumva pierdem ceva limitând aceste investiții la investitorii profesionali. Părerea mea este că da, pierdem. Este un apetit semnificativ la toate nivelurile, chiar și din partea investitorilor mici. Rațiunea pentru care facem acest lucru este faptul că în acest tip de investiții se ascund o serie de riscuri. De fapt, există riscuri în tot, toate investițiile care se fac. Uh, nu știu dacă atunci când vorbim de finanțare prin credite, riscul este mai mare ca atunci când vorbim despre o finanțare prin capital propriu. Însă, ă, întreprinderile mici sunt mai expuse la aceste riscuri, iar statisticile ne arată acest lucru. Cred că și impresia mea este că ar fi adecvat să ne gândim la scăderea acestui prag, prag de intrare pentru investitori. În ceea ce privește chestiunea definiției, da, aceasta este o zonă problematică în întregul sector. Avem de, ne gândim că trebuie să definim aceste întreprinderi sociale uh, și să le împărțim în două categorii. În primul rând, să ne întrebăm care este misiunea socială și acest lucru poate fi caracterizat prin tipul de oameni care sunt angajați acolo și tipul de servicii oferite, dar trebuie să găsim și o misiune socială care să poată fi definită cum trebuie și să fie uh, definită prin articole și să există obiective. Trebuie să fie supusă uh, la niște regulamente. Și în al doilea rând, întreprinderile care obțin profit. Cum uh, fac acest lucru? Este important să avem o viziune cât se poate de clară este simplu de făcut acest lucru cu anumite structuri, uh, organizații de caritate, dar este mai dificil atunci când începem să vorbim despre profit și uh, societăți pe profit. Care este misiunea socială, cum se procedează, atitudinea față de profit, acestea sunt elemente cheie. Așadar, acestea sunt cele două întrebări uh, de principiu asupra cărora doream să revin. Este clar, uh, s-a vorbit și despre granturi, dacă ele pot fi folosite, cred că aceasta este o chestiune delicată. Controlul și definiția sunt importante, cine este, care sunt uh, investițiile eligibile și, de asemenea, este important să se ofere, să existe o um, evaluare a impactului social cât se poate de clară. 500 de milioane de euro pragul activelor. Nu știu dacă este absolut necesar, însă este importantă dimensiunea uh, dimensiunea întreprinderilor sociale și, de asemenea, a organizațiilor care gestionează. Um. Okay. Yeah. Uh, maybe just adding, uh... Aș vrea să adaug câteva completări. acest prag de 100.000 de euro pentru investitori. Noi, uh, în uh, microfinanțare, considerăm că suntem cu 10 ani înainte de ce se întâmplă la nivel mai mare cu investițiile. De exemplu, în anii recenți, Credit Suisse are un fond de retail în care investitorii pot să investească pentru microfinanțare. Există mm, și altele, Kiva din SUA, care dă oricui, uh, prin mediul internetului, posibilitatea de a investi sume chiar și de un euro. Iată că există instrumente care permit uh, finanțarea la nivel de retail sau investiții la nivel de retail. Și majoritatea fondurilor care există deja probabil că se gândesc la uh, 100.000 de, de euro și mai sus, pentru că dacă s-ar gândi la sume mai mici, atunci uh, analiza cost-beneficiu nu le-ar fi în favoare. Eventual, cea mai mică valoare ar putea fi de 50 de mii. Până și cei mai bogați oameni ai lumii consideră că dacă e vorba de o investiție riscantă, atunci nu ar dori să ofere o sumă prea mare. Dacă crezi că poți să uh, faci o investiție cu un oarecare procent uh, din fondurile tale, dacă ea e riscantă, totuși nu ești dispus să investești prea mult. În ce privește definiția, am uh, constatat că există o zonă gri, s-a vorbit despre ea, ea tinde să fie în creștere și poate să ducă la utilizare greșită sau la o interpretare greșită. Așa că noi, împreună cu comunitatea noastră de antreprenori sociali, încercăm să găsim niște reglementări care se poate fi preluate ca autoreglementări să vedem unde se trage linia de demarcație între o întreprindere socială și o companie obișnuită, care poate că are responsabilitate socială. Este vorba despre structura acționariatului, despre distribuția profitului, care este rata între salariul cel mai mic și salariul cel mai mare și așa mai departe. Deci, iată tot felul de lucruri suplimentare care trebuie avute în vedere. Acum, cât privește întrebările mai generale, cu tentă filozofică, uh, legate de întreprindere, de întrepriză, eu sunt uh, germană și știu care sunt uh, preocupările germanilor foarte bine. Ce pot să spun este că acest um, tip de inițiativă aduce o valoare adăugată față de asistența socială practicată de stat. Practic, se vine cu o asistență suplimentară. Uh, antreprenorul social provine și el dintr-un mediu social, așa că cunoaște exact care sunt nevoile clienților săi și poate găsi cele mai bune mecanisme de a le satisface. În ce privește strângerea de bani, da, știm că aceasta este o provocare. Uh, orașe precum Londra, München, Geneva sau Zurich uh, sunt uh, orașe în care se găsesc de obicei uh, cele mai bune oportunități de investiție. Dar ar trebui să țintim și alte orașe, alte zone. Cred că există două tipuri de fonduri. Sunt multe care pun accent pe investiția la nivel local. De exemplu, în Germania, foarte multe cazuri se dorește investiția doar în uh, zonele în care se vorbește germană, pentru că asta ar fi valoarea adăugată la finanțare. Deci mie nu mi se pare că ar fi uh, neapărat o problemă dacă restrângem uh, această arie doar la investiții din Uniunea Europeană. Și cel de-al doilea tip de fonduri apare într-o uh, fel de industrie, pentru că dacă noi restrângem oportunitățile de investiție doar la Uniunea Europeană, am pierde um, și în uh, Luxemburg, dar și în Elveția pot apărea idei interesante și ar fi bine să încercăm să tindem spre o industrie globală. Uh, președinte, bun, mulțumesc foarte mult. Cred că am reușit să recuperăm din timp. Sofie, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Mai întâi de toate vreau să salut uh, calitatea dezbaterii pe marginea acestui raport și mă bucur că propunerea comisiei, care este de foarte bună calitate, reflectă climatul acesta de bună calitate. Așadar, mulțumesc Comisiei și mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră pentru considerațiile și analizele pe marginea raportului meu. Nu vreau să intru acum în detalii. Vom colabora oricum uh, în cele ce urmează. Acum, în ce privește deschiderea fondurilor de investiții către persoanele fizice, este o idee interesantă și eu m-am gândit de multe ori la această posibilitate m-am gândit că ar fi bine să discutăm despre ea între noi. Antreprenoriatul social este un lucru nou și să investești într-un uh, astfel de proiect poate să pară într-adevăr riscant. Așa că pentru investitorii care sunt persoane fizice, ar fi bine eventual să aștepte timp de câțiva ani ca să vadă care ar fi rezultatele unor astfel de inițiative și apoi să deschidem acest uh, tip de inițiativă și la persoanele private, la persoane fizice. Dar cu ideea sunt în principiu de acord. Acum, în ce privește pragul de participare pentru întreprinderile mari, și aici sunt gata să discutăm și să dezbatem. Mi se părea interesant să restrângem eventual pragul într-o primă fază și apoi să revizuim pragul ulterior. Dar vom vedea acest lucru împreună și cu siguranță vom reveni la această discuție. Acum, cât privește posibilitatea ca fondul de, fondurile acestea de investiții să nu intervină decât în întreprinderi din Uniunea Europeană, eu cred că noi dorim aici un efect de pârghie și sunt convinsă că investițiile pot să ducă la crearea de noi locuri de muncă, pot stimula creșterea în sectorul social și aș dori într-adevăr să privilegiem întreprinderile noastre europene și abia apoi să ne gândim printr-o politică de dezvoltare să deschidem aceste fonduri și altor state din afara Uniunii Europene. Însă eu cred că contextul e de așa natură încât trebuie să ne concentrăm pe economia europeană. Dar vom vorbi mai încolo despre această chestiune. Nu pot să răspund la toate întrebările, însă în ce privește depozitarul, eu uh, am impresia că depozitarul este un mijloc prin care putem securiza investiția, păstrând în același timp un grad de flexibilitate și un cost relativ scăzut. Iată de ce eu am uh, optat pentru această idee de depozitar, însă, repet, putem să o discutăm Ce am reținut din partea tuturor grupurilor este că sunt uh, cu toatele foarte deschise la dezbatere. Mulțumesc încă o dată Comisiei Europene și președinției daneze care s-a implicat foarte mult în acest dosar și care ne oferă colaborarea sa cu toată deschiderea. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au intervenit. Dezbaterea a fost pasionantă. Mulțumesc experților pentru deschiderea de spirit de care au dat dovadă. Mulțumesc! mulțumesc. Sperăm să putem face o tranziție lină către următoarea sesiune, însă ea e programată să înceapă abia la 4 și un sfert și îmi dau seama că unii dintre raportorii din umbră nu sunt prezenți. Să încerc să identific. Sunt câțiva. Danuta Hübner nu este prezentă. Știu însă că pentru președinții de comisie este destul de greu să se elibereze. Deci putem începe și fără Danuta? Da? I think, well, I think it's useful to use the time that Cred că ar fi bine să ne folosim de timpul pe care îl avem la dispoziție, așa că îi dau cuvântul lui Filip. Hai să începem. Mulțumesc, Sharon. Mulțumesc tuturor celor prezenți. Sunt uh, puțin impresionat, nu știu dacă pot să spun acesta, acest cuvânt. Este pentru prima dată când îl folosesc în Parlamentul European. Um, mulțumesc. Um, vă rog să nu uh, fiți prea duri cu mine. Tema este oricum una frumoasă. Încep uh, prin a vă spune că în 2008 am văzut câteva cifre cu privire la um, investițiile green tech, tehnologie verde în Europa și um, investiții de, din capital de risc. Am, com, am comparat cu investițiile făcute în SUA și am constatat că noi suntem mult în urma lor. Și uh, mi-a părut rău pentru că noi avem un model de inovare europeană care este bine reglementat, însoțit de standarde, pe când uh, modelul de inovare american, care nu este perfect uh, bottoms-up, de la, deci o abordare de jos în sus, este oricum mai bun decât modelul nostru de inovare. Avem multe de făcut și oricum nu sunt suficient de naiv să consider că un astfel de regulament poate aduce soluția la toată problema. Există mulți factori care au aici un rol și poate că uh, contează chiar și uh, atitudinea europeană Uh, de a nu face greșeli, de a nu încerca lucruri noi. Probabil că noi și antreprenorii noștri nu avem uh, suficient uh, curaj față de întreprinzătorii din Statele Unite. Deci o astfel de inițiativă este bunăvenită. Îmi pare bine că avem în sfârșit condiții de participare egale pentru investitorii care administrează fonduri de risc. Mi-amintesc, Filip, uh, aveam o conversație în care ne spuneai că acești investitori sunt uh, tipi care acționează la nivel local, deci să nu ne așteptăm prea mult la nivel european. Însă, eu cred că dacă îi putem încuraja printr-o legislație de acest gen, haideți să o facem. Și eu, ca și Sofie, am uh, făcut o serie întreagă de modificări în proiectul de legislație Poate că în ce privește depozitarul o să fim sau nu o să fim de acord, dar așa cum spunea și Sofie, rămân deschis discuțiilor. În ce privește definiția fondurilor de risc, fondurilor capital de risc care sunt eligibile, aici se spune că ele trebuie să fie localizate în Uniunea Europeană. Și um, se mai spune câteva lucruri din text că nu vrem să uh, includem și fondurile cu capital de risc care sunt uh, stabilite în paradisuri fiscale. Acestea trebuie să fie excluse de la beneficiile pașaportului. Un lucru pe care l-am schimbat este următorul. Vom uh, permite includerea fondurilor de fonduri. Acestea vor putea fi eligibile în sensul regulamentului. Am vorbit deja despre depozitar. Apoi vrem să ne mai asigurăm că acești investitori sunt uh, echitabili cu uh, angajații lor, astfel facem legătură și cu celelalte uh, acte din domeniul ale Uniunii Europene. Nu vrem să rescriem legislația, nu vă ne liniștiți. Cât privește regulile de transparență, acestea trebuie să fie respectate de fondurile cu capital de risc. Și practic cam asta este. Pentru un prim raport, poate o să spuneți că nu m-am străduit prea tare, dar uh, eu cred că propunerea comisiei nu este atât de complexă încât uh, să necesite un efort deosebit. Și uh, oricum mai avem suficient spațiu de manevră dacă ceva nu ne pare binevenit. O să vedeți că cei care s-au ocupat de acest dosar Vă vor spune că este un raportor, este un raport belgian. Avem un uh, raportor uh, belgian și doi raportori din umbră belgeni. Suntem oricum foarte deschiși, însă și uh, noi putem să facem trecerea de la o limbă la alta și chiar dacă sunt și germani și alții implicați aici, nu e o problemă. Ne-am bucurat să primim un comentariu pozitiv din partea celor care reprezintă Marea Britanie. Cred că ar fi interesant, pentru că există o diferență de mentalitate între abordarea anglosaxonă și cea continentală. Și nu cred că tot ce vine din uh, partea anglosaxonă ar trebui să fie luat ca atare. Nu ar trebui să desconstrăm nimic ce vine din partea lor. Bun, și uh, pot să vă spun încă o dată, pentru prima dată, că văd că există ocazia creierii unei alianțe între britanici și verzi. O să vedem dacă și reușim. Uh, thank you very much. Um, I don't think I'll uh, join in. Da, mulțumesc foarte mult. Văd că aici avem și un spirit de replică Bun, acum avem doi oratori pe marginea acestui subiect, Peter, peters Jos, care este uh, din partea Capricorn Venture Partners și doamna Sophie Manigar din partea uh, Private Equity Chair din partea Universității de Management de la Gand. Foarte bine, mulțumim pentru prezență. Așa că, dacă nu aveți obiecții, o să luați cuvântul în această ordine. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor, și doresc să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mă acordați de a prezenta punctul nostru de vedere și de a răspunde eventual la întrebarea dacă propunerea Comisiei pentru o reglementare a fondurilor europene cu capital de risc este o propunere suficientă pentru a încuraja această industrie europeană și pentru a permite IMM-urilor să aibă acces la fonduri uh, de capital uh, Uh, propriu și să vedem cum anume acest regim va fi pus în aplicare în practică. Mă voi baza în comentariile mele pe o experiență de 26 de ani în uh, domeniul uh, Fondului European cu Capital de Risc, pentru că am fost președintele acestei asociații în uh, anii 1990 și am fost implicat în crearea unui, uh, unei burse paneuropene pentru întreprinderi. În, ca o introducere, aș spune că în ultimii 5 ani, noi la Capricorn Venture Partners am reușit să reunim peste 150 de milioane de euro pentru a investi aceste sume încă din fazele incipiente în tehnologii bazate uh, pe uh, tehnologii curate ecologice și tehnologii din domeniul sănătății. Și asta pentru investitori în Belgia, în țările de jos, în Finlanda și în Luxemburg. Noi am investit jumătate din aceste sume în 18 IMM-uri europene în 9 state europene diferite. Ca urmare a faptului că fondurile cu capital de risc au fost incluse, din păcate, în directiva AFIA, Apreciez faptul că la Comisia Europeană s-a recunoscut această nevoie de a avea un regim specific pentru capitalul de risc, care să fie mai degrabă aliniat pe dimensiunile fondului de capital cu risc, pentru a fi aliniat și a, la riscul sistemic pe care l-ar reprezenta astfel de fonduri, pentru a fi aliniat la importanța pe care ar putea o avea în procesul inovator în cadrul IMM-urilor și pentru a ă, ne da seama care este contribuția contribuția acestor fonduri la crearea de locuri de muncă și de creștere, în, la investiții în cercetare și dezvoltare în Europa. Deci, orice inițiativă care ar putea duce la o sporire a fondului disponibil trebuie să fie sprijinită și, deci, chiar și aplaudată. Cu toate acestea, eu sunt convinsă că industria europeană de capital de risc este astăzi confruntată cu provocări care nu pot să fie rezolvate printr-un nou regim de reglementare. Astăzi, industria noastră se află într-o perioadă de criză existențială. Ultimele cifre uh, care au fost uh, publicate săptămâna trecută la Geneva de către EFCA demonstrează că în 2011 un total de 4,1 uh, miliarde de euro au fost astfel colectate. Dar această sumă reprezintă doar două treimi din suma care era reunită în momentul în care eu eram președinte acum 20 de ani și reprezintă o, o parte uh, uh, redusă comparativ cu astfel de investiții care se fac în Statele Unite. Și putem ajunge la concluzie, așa cum spunea un student de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, putem ajunge la concluzia că, de fapt, în Europa nu se încurajează întreprinderile de tip startup. Și acestea trebuie să uh, uh, acționeze pe piață, dar cu resurse insuficiente. Și Uh, în plus de aceasta, avem în Europa directive precum Solvency 2 și Basel 3, care trebuie să uh, permită întreprinderilor de asigurări și băncilor să aibă anumite cerințe de capital mult prea importante. Spre exemplu, o investiție într-un capital de risc care ar fi astfel uh, reutilizat pentru 10 sau 20 de uh, alte întreprinderi, e bine, pentru astfel de investiție, o companie de asigurare trebuie să aibă puse deoparte 50% din capital și asta din cauza regulamentelor în vigoare. Ori, dacă s-ar face aceeași sumă, aceeași investiție în obligațiuni de stat, nu se cer uh, astfel de uh, sume care să fie puse în garanție deoparte și s-a ajuns la concluzia că regulamentul Solvency 2, de fapt, va, va avea un efect nedorit și anume va trece investițiile din partea uh, aceasta acordată întreprinderilor și proiectelor pe termen lung către obligațiunile de stat. Și vedem că există acest risc ca uh, cerințele de capital prevăzute în Solvency 2 să fie aplicate uh, și fondurilor cu capital de risc în momentul în care se va implementa această directivă. Și acest lucru s-ar putea să ducă la o scădere a fondurilor astfel disponibile. Concluzia mea este că propunerea Comisiei pentru uh, fondurile cu capital de risc reprezintă un concept, da, teoretic interesant, dar în practică nu va fi suficient pentru a încuraja această industrie uh, a fondurilor europene cu capital de risc. Există un număr uh, de regulamente care au fost adoptate recent sau care sunt acum în curs de discuție și care cu siguranță vor avea un impact negativ asupra acestei industrii și evident acestea merită atenția dumneavoastră pentru că dacă vrem să uh, o, o să permitem IMM-urile acces la fonduri, trebuie ca acestea să fie redactate uh, pe măsură. Și acum, în ceea ce privește uh, întrebarea dacă acest regulament este uh, cel adecvat sau nu, va trebui mai întâi să așteptăm să vedem care este implementarea concretă a acestui nou regim. Însă eu aș vrea să subliniez un aspect. Trebuie ca acest regulament să fie cât mai lejer cu putință, pentru că, după părerea mea, trebuie să găsească un echilibru în materie de uh, povară administrativă pe de o parte și Uh, uh, scopul în sine. Dacă scopul, uh, sfera de acoperire este prea îngustă, atunci nu vom putea utiliza pe deplin acest pașaport european și nu vom reuși să ne îndeplinim obiectivul și anume accesul IMM-urilor la fonduri, la capital. Dacă povara este prea mare, atunci depozitarii uh, nu vor vedea niciun fel de avantaj în utilizarea unui astfel de regim. Și dacă nu se face nimic în ceea ce privește impactul acestor regulamente, precum Solvency 2 sau uh, Basel 3, sau alte directive care uh, uh, reglementează cerințele de capital, atunci lista aceasta a fondurilor europene cu capital de risc uh, prin acest nou regim o să devină de fapt o lista unei specii pe cale de dispariție. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, câțiva membri din această comisie care cunosc poziția IMM-urilor și a titlurilor de valoare care lucrează în acest domeniu. Putem uh, face anumite lucruri în acest, pe această direcție, nu sunt sigură însă în ceea ce privește Solvency 2. Sophie, trecem acum la tine. Thank you. Bună ziua! Vă mulțumesc și eu că m-ați invitat să vă vorbesc cu referire la viziunea mea privind propunerea. În primul rând, susțin uh, întru totul uh, declarațiile din introducere și anume că este nevoie de un sprijin mai mare pentru IMM-urile inovative din Europa. Doresc să spun că mi-am uh, pregătit uh, declarația înainte de a fi văzut amendamentele care au fost înaintate. Eu le-am văzut, uh, respectiv le-am primit abia ieri, așa încât câteva din îngrijorările mele exprimate în discursul meu au fost deja abordate și nu le voi mai repeta. În ceea ce privește dacă propunerea cu uh, capitalul de risc din Europa, capitalul liber, uh, sunt de acord cu comentariile care au fost făcute. Cu siguranță există mulți factori de inhibiție. În orice caz, cred că este o idee bună să avem o etichetă de piață bună în ceea ce privește fondul cu capital de risc european nu poate să dăuneze, mai ales dacă propunerea este implementată într-un mod corect, astfel încât să nu aducă prea multe poveri, prea multe sarcini asupra uh, fondului uh, fondurilor cu capital de risc. Industria fondurilor cu capital de risc din Europa ar trebui să fie susținută și aplaudată, mai ales ținând cont de faptul că toată lumea este de acord cu faptul că uh, în Europa lipsesc aceste fonduri cu capital de risc. Toată lumea este de acord că fondurile cu capital de risc, în medie, sunt mult mai mici, sunt subdimensionate în comparație cu cele din Statele Unite. Asta înseamnă că uh, IMM-urile de la noi uh, sunt confruntate cu anumite constrângeri în comparație cu cele din alte părți ale lumii va rezolva propunerea toate problemele privind finanțarea IMM-urilor? Nu, cu siguranță nu. Însă nu ar trebui să uităm că finanțarea prin fonduri cu capital de risc este relevantă numai pentru o mică parte uh, dintre companii. Chiar dacă companiile inovatoare și cele orientate către creștere se încadrează în aceeași categorie. Deci această fragmentare a companiilor, chiar și în Statele Unite, Uh, este foarte mică. Asta nu pentru că noi avem o industrie a fondurilor cu capital de risc care este mai sănătoasă și de aceea problemele IMM-urilor sunt rezolvate. Știm din munca de documentare că investițiile din partea indivizilor privați, din partea acestor investitori providențiali, business angels, sunt uh, existente și sunt importante, mai importante decât investițiile din fonduri de capital uh, de risc. Deci, pentru a avea un mediu de investiții bun pentru acest tip de companii, trebuie să ne asigurăm că avem o tranziție lină între diferitele tipuri de finanțare de care este nevoie, ținând cont și de faptul că diferite tipuri de companii au nevoie de diferite tipuri de finanțare. Deci ne doar să ne concentrăm asupra capitalului de risc nu va fi suficient. Și astfel uh, susțin aceleași argumente care au fost menționate și mai înainte, și anume că există și alte chestiuni în Europa care sunt uh, care periclitează mai puternic industria fondurilor capital de risc din Europa. Cum ar trebui uh, să fie implementat regimul în practică? Aceasta pare a fi o întrebare esențială. Dacă nu se implementează corect, atunci, probabil, multe firme cu capital de risc uh, nu vor aplica pentru acest, uh, această etichetă de marketing și vom avea de-a face cu o scoică goală. Neimplementarea poate fi generată de două chestiuni diferite. În primul rând, ce tipuri de fonduri pot aplica, deci trebuie să vedem care sunt regulile Uh, legate de adunarea de fonduri și de investiții și, în al doilea rând, uh, trebuie să vedem care trebuie să fie comportamentul odată ce a obținut pașaportul uh, Uh, de conformitate cu toate poverile și sarcinile administrative. De asemenea, este important să înțelegem ce sunt investițiile eligibile. Investițiile eligibile trebuie definite cât se poate de clar și aici ne confruntăm cu două probleme. În amendamente am citit că investițiile eligibile ar trebui să fie limitate la firmele care sunt uh, care au o vechime de cel mult 5 ani. Mie mi se pare acest lucru oribil, aș putea să spun, nu înțeleg uh, de ce acest prag nou de 5 ani a fost introdus, de ce a fost introdus acest nou prag de 5 ani, ținând cont de faptul că multe companii abia după 5 ani încep să aibă succes cu adevărat, iar investițiile din partea fondurilor cu capital de risc devin uh, și mai riscante. Fondurile nu pot uh, dezvolta un portofoliu echilibrat între uh, companiile mai tinere și cele mai mature. În al doilea rând, investițiile sunt uh, restricționate la investițiile din capital propriu. Sunt de acord că această componentă de capital propriu trebuie să fie predominantă pentru că capitalul de risc este, cum spune și numele, riscant, însă mulți investitori uh, din part de la fondurile cu capital de risc investesc uh, sub formă de datorii, datorii subordonate, pentru că există tot felul de reguli eh, juridice, fiscale, specifice în funcție de țară. Deci dacă acest tip de datorie subordonată este interzisă, acest lucru uh, ar putea să creeze probleme. Investițiile eligibile sunt limitate de asemenea la instrumente care sunt emise uh, de către societățile de portofoliu. Sunt de acord cu ideea la nivel global, însă dacă doriți să promovați, spre exemplu, investițiile prin investitori providențiali, lucru care mi se pare important în Europa, atunci am putea să ne gândim la niște circumstanțe în care aceste investiții făcute de către business angels, precum și acțiunile, sunt uh, preluate de către fonduri într-un moment în care investitorul respectiv a devenit mai puțin important pentru dezvoltarea companiei. Să interzicem acest tip de comportament ar uh, însemna să lucrăm în detrimentul uh, societăților uh, antreprenoriale care caută capital de risc. De asemenea, investitorii eligibili sunt restricționați și la aceia care uh, fac o investiție de până la 100.000 de euro. Mă întreb dacă acest prag nu este prea înalt în acest exercițiu pe care îl încercăm. Așadar, când uh, privim uh, aceste poveri și ceea ce s-a propus în amendamente, sunt îngrijorată de depozitar, pentru că vorbim despre uh, un portofoliu de societăți. Stabilim depozitarul și acest lucru cred că ar putea să sporească excesiv povara administrativă. Nu înțeles cu adevărat uh, ce au de face tehnologiile verzi și de ce au fost incluse în amendamente. Acest lucru mi s-a părut că nu prea are legătură cu restul propunerii. Sper că Asta nu înseamnă că fondurile cu capital de risc ar trebui să promoveze mai ales investițiile ecologice, pentru că asta ar însemna să avem un domeniu de aplicare al fondurilor capital de risc mult prea restrâns în această propunere. Cam acestea sunt uh, comentariile pe care doream să le fac în legătură cu această propunere. Gent. Filip, uh, dorești să i iarăși cuvântul? Da, mi-ați uh, atras atenția atunci când ați spus că uh, această propunere este una bună, însă că problemele apar în alte acte legislative. Ați vorbit despre Omnibus, care va fi votată mâine. Știu că este poate puțin cam târziu, însă dacă aveți de făcut comentarii specifice privind anumite părți din aceste uh, texte legislative, ne-ar interesa să auzim și aceste comentarii din partea dumneavoastră. Doriți uh, să las cuvântul acum. Mai dorește și Otmar, uh, raportor, să ia cuvântul. Cred că ar fi util să îl ascultăm și pe el. Deci, Otmar, pentru a-ți spune cum stau lucrurile, prezentarea a exprimat niște critici în ceea ce privește capitalul de risc, cum a fost el uh, prezentat la Basel 3, Solvency 2 și uh, in the throes of... în alte documente. Poate că ne poți uh, spune dacă raportul tău va aborda aceste chestiuni. The concern from the venture capital, uh. I think, is very. Eu cred că preocupările aici sunt foarte concrete. La Solvency 2 există cerințe de capital care sunt punitive pentru astfel de investiții și eh, se omită, cred, următorul lucru. Atunci când faci o investiție directă, de exemplu, o companie de asigurare face o investiție directă într-o astfel de companie, riscul este concentrat. Însă când se investește într-un fond, iar fondul își răspândește investiția în 10-20 de companii, e clar că riscul se reduce semnificativ, iar de acest lucru nu se ține cont la cerințele de capital pentru aceste instituții. Rezultatul este că la companie de asigurări eh, există o îngrijorare tot mai mare și eh, companiile își eh, sfătuiesc oamenii să nu facă investiții în astfel de fonduri cu capital de risc. Deci, în trecut, companiile de asigurări contribuiau foarte mult la aceste fonduri, însă acum nu o mai fac. La fel și la bănci. Băncile trebuie să se angajeze când fac investiții în uh, fonduri uh, de acest gen și ele trebuie acum să aibă mai multe garanții. Dacă vă uitați în trecut la statistici, băncile contribuiau foarte mult la finanțarea uh, fondurilor cu capital de risc private. Însă directiva privind fondurile de pensii uh, ne arată că uh, se face practic un copy-paste pentru cerințele de la Solvency 2. Iar acest lucru este dăunător pentru că asta înseamnă că apare o a treia categorie de investitori care nu mai poate să investească în această clasă de active. Fondurile de pensii reprezintă un subiect extrem de delicat pentru că acolo um, vorbim de termen lung. Deci este vorba despre sume de capital care ar trebui să facă investiții în uh, fonduri cu capital de risc, pentru că acolo maturitatea uh, coincide cu uh, gradul, cu termenul lung al acestor investiții. Eu cred că ar fi putut să rămână cerințele la fel pentru a garanta în continuare participarea acestora. Eu cred că acum băncile nu mai pot să își onoreze uh, angajamentele în condițiile date, ceea ce creează o problemă și mai mare în ce privește fondurile de pensii în Europa, care deja sunt într-o situație destul de uh, severă. Cam asta pot să vă spun în legătură cu cele trei acte legislative. Președinte, mulțumesc foarte mult, mă bucur că aud acest lucru dintr-o sursă independentă. Dar nu, da, cred că vrei să intervii. Uh, thank you uh, very much, uh, Sharon. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Sunt raportor din umbră de la PPE și dacă mă uit aici la lista cu colegii raportori din umbră și cu intervenienți, ar trebui să-mi cer scuze. Nu sunt belgiancă. Jos, dacă îmi poți oferi cetățenia, ă, n-aș zice nu. Bun, acum trecând la lucruri serioase. M-aș alătura celor care consideră că această um, reglementare reprezintă o reglementare importantă și este un pas înainte spre o piață financiară mai bine reglementată, mai înțeleaptă în Europa. Scopul însă este să vedem dacă acest, um, acest act legislativ ar putea să ne ajute să rezolvăm cea mai importantă problemă din Europa actualmente, creșterea, generarea de creștere. Deci, nu e suficient ca regulamentul să nu dăuneze industriei, ci el trebuie să stimuleze dezvoltarea industriei. Cred că acesta ar trebui să fie scopul nostru. În genere pot să spun că textul este bun, însă, desigur, se ridică o serie de semne întrebare care cred că au fost exprimate anterior. Acum, eu aș pune două întrebări eh, experților aș vrea să primesc răspunsuri în următoarele chestiuni. Unul dintre articole, cred că articolul 3D, dacă nu mă înșel din propunere, spune că companiile de portofoliu elegibile nu ar trebui să fie listate la bursă, dar știm că există piețe care încearcă să atragă IMM-urile din Europa. Așa că întrebarea mea este, vedeți vreun motiv uh, întemeiat pentru a nu include și companiile listate la bursă în acest regulament? Și, în al doilea rând, aș vrea să întreb în legătură cu acea investiție minimă de 100.000 de euro pentru investitorii eligibili. Oare chiar atât de mare trebuie să fie pragul? Să ne asigurăm că doar investitori profesioniști pătrund nu știu, poate 50.000 de euro sau o limită mai mică, ar fi suficientă pentru a oferi o garanție adecvată pentru gradul de profesionalism al investitorilor. Și în același timp ne-ar permite să atragem mult mai mulți investitori și astfel să relansăm creșterea în Europa. Și uh, vreau să mă mai refer la acea sumă de 500 de milioane de euro pentru administratori. Um, sumă care ar permite obținerea unei etichete europene. Credeți că se justifică pentru uh, fondurile cu capital de risc care sunt sub 500 de milioane de euro? Și apoi uh, l-aș întreba pe Filip Lambert pentru că împărtășesc uh, unele dintre amendamentele înaintate de el. Filip, vorbeai despre nevoia de a include și fondurile de fonduri în regulament. Sunt de acord, însă am două rezerve aici. La amendamentul 13 propui să se limiteze investițiile eligibile la companii care nu au încă 5 ani. Asta probabil înseamnă că fiecare, putem da cel puțin un exemplu de companie care nu este un startup tânără, să care trebuie să se extindă și pentru asta are nevoie de investiții, adică de fond cu capital de risc. Nu crezi că ar trebui să fim mai flexibili? Și în legătură cu depozitarul, știu că la piețele financiare am tot discutat despre depozitari, Însă aici uh, ne confruntăm cu alt gen de situație. Majoritatea activelor în care vor uh, investi aceste fonduri nu sunt listate. Deci, practic, uh, depozitarul nu are un rol prea mare de jucat. Și, în același timp, este clar că introducem aici o povară. Nu știu, poate practicienii ne-ar putea explica cât de mare este această povară dar uh, vreau să exprim această rezervă în legătură cu amendamentele acestea. Mulțumesc, Sharon. Mulțumesc, urmează Said. Ehm, ik beurt colega Lambes bedanken voor de, eh, de goede samenwerking. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, doresc să mulțumesc colegilor pentru această cooperare foarte bună și pentru abordarea foarte constructivă și pentru contribuțiile uh, colegilor la acest eh, document. Trebuie să găsim o cale pentru a stimula investițiile în întreprinderi inovatoare. Deci, propunerea aceasta merge în direcția cea bună. Ne putem totuși pune întrebarea dacă propunerea este suficientă și ne putem pune întrebarea care este legătura cu alte regulamente, cu alte directive, cu alte documente care au un impact asupra acestui domeniu. Și cred că ar fi bine să menționăm acest lucru în raport. Există anumite elemente pe care le-am putea adăuga. Spre exemplu, ne-am putea referi la CFD4 și la alte astfel de instrumente. După părerea mea, există o legătură și cu alte aspecte. Uh, spre exemplu, strategia UE 2020. Eu văd, spre exemplu, că în propunerea Comisiei se prevede că între 2014 și 2020 4 miliarde de euro să fie puse la dispoziția diferit, diferitelor entități care participă la încurajarea capitalului de risc în Europa. Deci poate că am putea să stabilim această legătură. Uh, în așa fel încât suma totală ce va fi astfel investită în IMM-uri, în întreprinderi, să fie eventual uh, mai mare. Apoi, în general, trebuie să găsim un echilibru ideal între niște reguli ale unui joc care să fie reguli clare și transparente, dar, pe de altă parte, să avem un echilibru și în materie de flexibilitate pentru a nu descuraja investitorii. Trebuie, deci, să examinăm îndeaproape această chestiune a depozitarului unic Eventual trebuie să vedem dacă acest model trebuie să fie impus un calapot comun pentru toată lumea. Uh, cred că trebuie să examinăm avantajele și dezavantajele unei astfel de abordări și să discutăm și cu juriștii, să vedem dacă nu cumva am uh, putea găsi o altă cale. Nu trebuie să fim prea restrictivi. Vreau să vă explic dacă dorim să ne limităm doar la uh, perioada aceea, o societate care există de cel puțin 5 ani de zile. Nu știu dacă e bine acest lucru. Poate că raportorul are motive întemeiate să aleagă o, o astfel de perioadă. Comentariile făcute au fost foarte interesante, acele comentarii referitoare mai ales la investitorii providențiali, acei business angels. dacă aceste fonduri pot fi investite în uh, noi acțiuni și atunci nu s-ar putea prelua acțiunile uh, de către acești business angels. Va trebui să mai uh, reflectăm la această propunere. Acum, o altă sugestie pe care vreau să o înaintez domnului uh, raportor. Am vorbit despre fonduri deschise și fonduri uh, închise, deci limitate. Ei bine, în acest domeniu uh, Uh, încă nu am o poziție clară, însă aceste fonduri închise, între ghilimele, fixează o limită, fixează o dată, un termen uh, ori s-ar putea foarte bine ca în anumite cazuri întreprinderea în care s-a investit începe să crească, să se dezvolte și în această fază de creștere uh, ea să aibă nevoie de capital suplimentar, tocmai pentru a putea realiza concret, pentru a concretiza această creștere. Și dacă fondul decide ca tocmai atunci să se retragă, atunci întreprinderea se găsește într-o situație dificilă și de aceea mă întreb oare nu ar trebui să fim mai flexibili să nu avem această diferențiere uh, fonduri deschise sau închise, cu dată limită sau fără dată limită. Acum, un alt aspect, legătura cu fondurile uh, care există la nivel european, fondurile publice la nivel european. Știm că există anumite fonduri care sunt disponibile prin BEI și am putea poate să încurajăm promovarea unei astfel de etichete, unei astfel de pașaport la nivel european. Și am putea eventual, ar fi o cale să impunem ca aceste fonduri la care uh, care sunt active în Europa să poată să beneficieze de această etichetă, de acest pașaport, lucru care ar permite participarea și a altor investitori la aceste fonduri. Apoi, pragul acesta de 500 de milioane de euro. Poate e mai puțin pertinent uh, să stabilim aici un prag decât în cazul fondurilor legate de antreprenoriatul social. Uh, am putea să dăm dovadă de deschidere, de flexibilitate, dar în același timp să asigurăm și protecția investitorilor privați, investitorilor persoanele fizice. Să avem un model de fonduri care să reunească investițiile uh, persoanelor fizice și să definim mai bine conceptual această posibilitate, să găsim un fel de cale de mijloc, uh, o posibilitate care să permită publicului să participe, însă cu anumite condiții. Cam atât aveam de spus. Mulțumesc. Thank you. Uh, Doamna președinte, mulțumesc. Filip. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Și eu, din partea echipei belgiene, vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest text. Cred că avem aici o propunere foarte interesantă, însă mai întâi aș dori să spun că nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de către invitații noștri de astăzi, experții, și anume că Uh, există foarte multă reglementare care e, trece prin Parlament și care ar putea să blocheze investițiile din partea fondurilor de pensii la astfel de fonduri cu capital de risc. Și e un subiect care a fost deja discutat acum câteva săptămâni la grupul nostru liberal și am înaintat câteva amendamente tocmai pentru a ne asigura că aceste fonduri cu capital de risc pot fi astfel protejate. Asta e o primă observație. Apoi, uh, nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de către experți și anume că trebuie să deschidem această industrie a fondurilor cu capital de risc pentru a atrage mai multe uh, fonduri, mai multe întreprinderi uh, prin acordarea acestui pașaport european, acestei etichete europene. Foarte multe lucruri au fost deja discutate până în prezent în ceea ce privește fondurile închise, deschise, cu dată limită, fără dată limită. Ei bine, eu cred că dacă trebuie să fixăm niște praguri, acestea trebuie să ne permită să asigurăm protecția fondurilor fondurilor investite, să fie uh, indivizi sau persoane care participă și care sunt la curent cu riscurile care ar putea exista. Dacă pragul acesta este fixat prea jos, atunci acest lucru s-ar putea să complice lucrurile și am avea o, uh, uh, o muncă suplimentară de reglementare pe care va trebui să o desfășurăm pe viitor. Apoi, pragul acela fixat de 500 de milioane de euro. Uh, un aspect care nu a fost menționat astăzi este că există o legătură între acest prag și directiva FMI. Și uh, uh, dacă încercăm să combinăm aceste două texte, e bine, va trebui să avem un regim mai flexibil în așa fel încât să permitem um, investiții suplimentare. Acum, în ceea ce privește discuția pe care am avut-o deja, și anume dacă trebuie să permitem fondurilor cu capital de risc să uh, vedem cum putem, uh, cal- cum putem defini uh, întreprinderile ce pot participa la astfel de fonduri. Eu am fost uh, implicat acum câțiva ani de zile în cadrul unei întreprinderi la astfel de uh, uh, de acțiuni și vedem care a fost evoluția timp de, știu eu, 5 ani de zile a acestor fonduri și știm că anumite întreprinderi se puteau bizui pe astfel de fonduri în trecut și acum nu mai este cazul. De aceea cred eu că IMM-urile trebuie să fie încurajate. Nu uitați că avem 27 de definiții diferite ale IMM-urilor pentru că avem 27 de realități diferite. În același timp, pragul de 70% care a fost stabilit pentru investițiile eligibile. Da, poate că aici am putea avea anumite probleme până la urma urmei. Deci, iată, un prag pe care poate ar fi bine să-l clarificăm. Și per ansamblu, sentimentul meu este unul pozitiv în ceea ce privește această propunere și cred că subliniază elemente importante și anume deschiderea pe care vrem să o avem pentru astfel de uh, uh, fonduri cu capital de risc în Europa. Poate că nu e soluția miracol, poate că nu este soluția panacee pe care să rezolve toate problemele, poate că nu cu, prin acest regulament vom atrage toți investitorii posibili. Dar și toată lumea este de acord cu asta, însă cred eu că trebuie să analizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, strategia UE 2020, 2020, toate directivele de fonduri și de investiții, în așa fel încât să vedem cum anume acestea se articulează, care sunt criteriile, care sunt condițiile, care sunt investițiile eligibile, în așa fel încât să combinăm toate aceste elemente, toate aceste instrumente și pe care le are Uniunea Europeană, în așa, scopul fiind să oferim un mediu de afaceri cât mai favorabil IMM-urilor și Cred că din discuțiile cu raportorul a ieșit foarte clar că avem o bază de discuție foarte bună care ne va permite să ajungem la un compromis în așa fel încât să putem încuraja modul în care se va dezvolta uh, piața aceasta pe viitor. Mulțumesc, Said! Mulțumesc mult, doamnă președinte. La fel ca și în cazul celelalte dosare, cred că uh, există o abordare consensuală, cea pe care am adoptat-o. Raportul a fost foarte deschis la sugestii și discuții. Uh, și salut faptul că uh, această propunere a fost înaintată. Am auzit uh, avertismentele din partea industriei privind fondurile cu capital de risc, uh, în contextul fondurilor speculative, a fondurilor hedge și cred că toată lumea a învățat lecția și iată, această propunere a fost înaintată. Salut, deci, acest lucru. Cred de asemenea că trebuie să înțelegem care este mediul de acolo de afară, pentru că băncile au fost constrânse, li s-a spus că trebuie să-și prezinte bilanțul în mod uh, justificat și capacitatea lor de împrumut uh, a fost de asemenea limitată. Companiile uh, caută acum surse alternative de finanțare și cred că um, fondurile cu capital de risc uh, reprezintă o asemenea alternativă. Însă trebuie să se pună accent pe realism, trebuie să se știe care sunt așteptările și care este miza pentru investitori. Trebuie să se știe clar ce pot oferi fondurile cu capital de risc uh, posibililor investitori. Uh, nu trebuie să rezolvăm numai uh, chestiunile de natură culturală pe care le avem în comparație cu Statele Unite, ci trebuie să facem și o verificare a realității pentru a vedea care este situația în realitate pe piața economică. Însă cred că această propunere este un pas pe direcția cea bună. Aș dori să menționez câteva puncte specifice. Așa cum a spus și Filip, acest prag de 500 de milioane de euro și Eticheta FEAS mă întreb uh, care este sugestia cea mai potrivită. Ar trebui uh, ca investitorii să-și uh, poată alege singuri fondul și pentru a evita orice semn de întrebare, pentru a clarifica lucrurile, pentru că eu nu sunt belgian, doresc să, să clarific și acest lucru în caz că există un fel de confuzie, însă sunt bucuros că, uh, în ciuda acestui lucru, raportorul este dispus să mă asculte observațiile. În ceea ce privește investitorii și ce investitori ar trebui să admitem, cred că ar trebui să admitem și să permitem să se investească oricui și oricât atâta timp cât sunt înțelese riscurile. Dar iată, aceasta este o problemă, pentru că întotdeauna există un risc în ceea ce privește, îi privește pe consumatori, respectiv uh, pe noi politicienii. Dacă un uh, alegător vine la noi și spune am investit banii ăștia, am citit documentația, am semnat asta și aia altă, însă nu știam că investesc în așa ceva și uite, acum îmi pierd banii, noi ca politicieni dorim să fim văzuți ca acționând. De aceea trebuie să fim precauți în ceea ce privește cui permitem să investească. Însă trebuie de asemenea să vizăm o armonizare, o armonizare cu alte regulamente și directive cu MIFID și cu ideea investitorului eligibil. De asemenea, orice pârghie și orice flexibilitate de care putem să dăm dovadă este binevenită. În fine, cealaltă chestiune este aceea a termenului de 5 ani trebuie să ne asigurăm că nu este vorba numai despre companii de tip startup și de companii care sunt în dezvoltare, pentru că companiile de tip startup au un plan inițial, poate și finanțare, dar odată ce intră în faza de creștere au nevoie de finanțare. De aceea solicit raportorului să ia în considerare această limitare de 5 ani și să se gândească bine dacă asta dorește să introducă aici ca mențiune. În afară de acest lucru, aș vrea să mă refer și la depozitar, fondurile cu capital de risc, și managerii fondurilor joacă un rol important. Mă întreb dacă există vreo justificare pentru această, aceste nevoie, această nevoie a unor cerințe de, de depozitar. Sau poate că există suficiente investiții pe piața de capital. Deci, Mulțumesc foarte mult! Acum voi ruga Comisia să intervină pentru că avem niște timp și astfel avem posibilitatea ca și experții noștri să preia sugestiile Comisiei. Avem aici uh, adjunctul departamentului. Nu este belgian, domnul Tillman. Iată, domnule Tillman, aveți cuvântul. Yeah, thanks a lot, uh, Madam Chairwoman, to give us the floor. Mulțumesc, doamna președinte, pentru că îmi dați ocazia să vorbesc. Ne bucură acest răspuns pozitiv la propunerea noastră, e un lucru rar și ne bucurăm mai ales că fondurile um, de antreprenor social câștigă și ele teren. Am fi vrut ca această idee să fie promovată mai devreme. Ne bucurăm deci că putem să promovăm uh, în tandem fondurile de antreprenoriat social și fondurile cu capital de risc. S-au uh, identificat aici uh, trei categorii de riscuri. Principala preocupare este dacă această schemă este suficient de atractivă față de uh, celelalte posibilități, pentru că dacă nu, gradul de participare va fi mic și atunci va trebui să revizuim această schemă și uh, asta înseamnă că rezultatele s-ar putea să nu fie foarte îmbucurătoare. În al doilea rând, uh, taxele. Nu cumva uh, există o un fel de schemă care să permite investiții fără impozitare? Dacă aceste fonduri vor fi uh, impozitate, uh, acest lucru ar putea să-i descurajeze pe investitori. În fine, ce trebuie să facem este să schimbăm cultura antreprenoriatului, dar măcar să ne asigurăm că aceste fonduri uh, sunt neutre sau dacă nu sunt neutre, să ne asigurăm că impozitele vor fi suportabile. Pentru că altfel aceste uh, scheme de atragere a investitorilor nu vor avea succes. Și în fine, în al treilea rând, această schemă, acest regim trebuie să uh, difere foarte mult de regulile anterioare. Sigur, vrem pașaportul, vrem să consolidăm baza de capital, să o sporim, dar pașaportul trebuie să presupună o povară mai mică decât uh, deplina conformitate cu regulile din regimurile anterioare. Așa că orice modificări uh, care se fac trebuie să fie favorabile atragerii de participanți, să fie suficient de stimulatoare și uh, să nu descurajeze investitorii. Deci orice fel de amendament, orice fel de modificare trebuie analizată cu atenție din perspectiva acestor uh, considerații. Adică amendamentul crește gradul de atractivitate sau din potrivă îi descurajează pe operatori să își înființeze fonduri cu capital de risc. Și acum aș face câteva comentarii concrete cu privire la amendamente. Inițial am preferat o definiție deschisă și am spus că principala caracteristică a acestor fonduri cu capital de risc este să nu există un drept de rescumpărare. Așadar, definiție deschisă sau definiție închisă nu înseamnă mare lucru. Ideea este că dacă optezi pentru astfel de vehicul de investiții, trebuie să rămâi alături de el pe toată întreaga pe toată durata de viață a fondului și îți colectezi câștigurile la sfârșit, când investiția se va fi finalizată. Totuși, asta nu înseamnă că ar trebui să facem confuzie cu regula care spune că fondul trebuie să aibă și o limită în ce privește acceptarea de noi angajamente de capital. Spre exemplu, dacă se primește 100 de milioane ca um, credite de capital nu înseamnă că nu se pot accepta și altele. Ba da, se pot accepta ulterior, dar fondul rămâne în continuare uh, închis, ca să zic așa, pentru că nu poți părăsi fondul înainte de ajungerea la final. Noi uh, n-am vrut să optăm pentru o definiție într-un sens sau altul, pentru că era clar că aceste două vehicule de investiții nu beneficiază de un drept de răscumpărare prematur și n-am vrut să dăm impresia că um, intrările de capital în aceste două tipuri de fonduri ar putea fi plafonate. Cât privește domiciliul pentru aceste fonduri, ei bine, la momentul uh, actual, noi suntem uh, satisfăcuți cu criteriul ce privește domiciliul administratorului, pentru că acesta administratorul sau managerul este cel care trebuie să garanteze că fondul um, funcționează corect. Și întregul uh, sistem de reglementare se bazează pe faptul că autoritatea de reglementare din țara respectivă îl controlează pe administrator și dacă administratorul e responsabil, atunci pragul de 70% este verificat și respectat. Noi am considerat că este suficient dacă se îndeplinește această condiție. Domiciliul poate fi ales oriunde dorește administratorul în acest caz. Înțelegem că ar trebui să fie și o clauză care să presupună și participarea celor din uh, afara Uniunii Europene, însă principalul nostru scop este să creăm competitivitate uh, în Uniunea Europeană. Și aici mă refer la fondurile de antreprenoriat social. Noi credem că majoritatea vor fi uh, domiciliate în Uniunea Europeană. Însă poate că fondurile cu capital de risc n-ar trebui să fie limitate în același fel. Pot exista uh, asocieri în participațiune și cu uh, companii din afara Uniunii Europene care ar putea fi ulterior aduse să se stabilească în Uniunea Europeană. Deci uh, trebuie să fim foarte atenți pentru că la fondurile cu capital de risc nu vrem să ne limităm doar la Europa. Vrem să atragem și alte companii care ființează în afara Uniunii Europene, dar care um, pot veni aici. Pot să-și deschide, de ce nu, o filială sau un sediu industrial. Cam atât în ce privește domiciliu. Încă ceva, eventual, aș mai putea să adaug despre mai știu uh, ce. Mai era o chestiune, am uitat-o, poate că nu era atât de importantă. Am să închei spunând că... Ah, mi-am amintit. Relația cu AIFID este problematică deoarece uh, aici avem un portofoliu de fonduri. Un portofoliu pe care operatorul îl uh, adună în ciclul de viață. De exemplu, dacă avem 60 de milioane de euro, pericolul ca uh, ceva să meargă prost este scăzut, însă nu putem exclude și alți operatori de altă talie. Noi considerăm că dreptul de a folosi eticheta trebuie să fie păstrat. Dacă se depășește această sumă, atunci administrarea este acoperită de directiva privind uh, administrarea fondurilor de investiții alternative. Eventual există o lex specialist pe care putem să o invocăm sau putem să spunem că prevedem o regulă specială pentru fondurile de investiții alternative care, în plus, îndeplinesc și criteriile pentru fonduri cu capital de risc, ceea ce înseamnă că depășirea pragului de 500 de milioane de euro um, presupune intrarea sub incidența AIFID, um, dar și dreptul de a folosi eticheta. Iată, pe scurt, care este legătura dintre cele două. Și, în fine, uh, ținem foarte mult la adoptarea acestui regim. Ar fi un regim mult mai atractiv decât uh, cel de până acum. Și sperăm că acest regim să rămână unul uh, facil, ca să spun așa, facil de accesat. Sperăm că autoritatea de supraveghere să exercite un control suficient. Este vorba nu doar de vehicule de investiții, ci și de regulile de compensare și sperăm foarte tare să găsim un consens general cu privire la aceste inițiative și sperăm că și Parlamentul și Consiliul vor adopta uh, accelerate aceste inițiative înainte de sfârșitul verii. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Sper că experții nu se supără că am dat mai întâi cuvântul comisiei, dar astfel aveți ocazia să reacționați uh, eventual. Așa că aveți cuvântul. Mr. Um, Chairperson, first of all, I am... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi sunt absolut impresionat de uh, competențele exprimate în uh, această ședință referitor la ceea ce se întâmplă cu piața fondurilor de capital de risc. Drept să vă spun, nu mă așteptam să se cunoască subiectul atât de bine aici. În ceea ce privește întrebările adresate, au existat întrebări referitoare la întreprinderile care nu sunt uh, cotate la bursă. Este adevărat că acele companii care sunt cotate uh, sunt supuse unor anumite, unor anumite reguli, reguli mult mai uh, dure decât companiile care nu sunt cotate pentru că există un raport, există o evaluare a stocului, a bursei și uh, dacă nu ai suficiente lichidități, nu ai acces la o nouă finanțare. Și multe fonduri cu capital de risc nu sunt uh, uh, autorizate să funcționeze astfel în, la bursă. Și de altfel se face o excepție pentru fondul european de, pentru că noi suntem autorizați să investim în companii care sunt cotate, dar pe o bursă alternativă, nu pe bursa, ofi, uh, bursa clasică. Cred de aceea că este foarte interesant să includem și întreprinderile care sunt uh, cotate la bursă ca fiind de o țintă potențială de investiții. Apoi, discuții referitor la acel prag de 100.000 de euro. Noi aplicăm la fondul nostru uh, directiva MIFID și avem uh, o, avem acest prag de 100.000 de euro. Însă în momentul în care intrăm uh, într-o, într-o perspectivă retail, deci detaliu cu amănuntul, atunci evident abordarea este diferită și putem merge până la 20-30 de investitori, ceea ce, bineînțeles, uh, se poate face cu 20-30 de investitori, nu se poate face când ai 5.000 de investitori, cu sume mai mici. Uh, utilizăm în acest caz un vehicol special și astăzi, spre exemplu, dacă prețul este de 5 euro, să zicem, pentru un astfel de produs, orice investitor care vrea să participe poate să facă acest lucru, poate cumpăra acțiuni pe piață și dacă la un moment dat se supără sau nu îi place randamentul, le poate vinde și le poate vinde la prețul uh, pieței. Cred că acest lucru este mult mai bun. Și de altfel, dacă se stabilește un prag, un prag de 50.000 sau de 100.000, nu sunt sigur, atunci veți ajunge la discuții referitor la legislația care ar face ca uh, aceste fonduri să fie mai atrăgătoare sau mai puțin atrăgătoare. Și aici discutăm și despre autoritățile publice. Uh, eu cred că acest lucru trebuie să fie evitat și nu, să nu intrăm în, în astfel de considerente. Nu vrem ca autoritățile să investească sau să se retragă și așa mai departe. Haideți să rămânem în domeniul privat. A fost un exemplu în Belgia în care guvernul flamand a creat o astfel de uh, posibilitate cu stimulente fiscale și așa mai departe și uh, Astăzi, mulți dintre investitori sunt nefericiți, vor să-și recupereze sumele pentru că vor să-și cumpere o casă sau vor să, eu știu, să facă altceva cu banii respectivi și uh, este evident că acest lucru trebuie să fie luat în considerare în momentul în care se ia decizia de a scădea pragul. Apoi, o altă idee foarte bună este faptul că se include acest prag de o, o întreprindere care funcționează de mai puțin de 5 ani de zile. Pot să vă dau un exemplu. O întreprindere, un portofoliu în care noi vrem să investim, e vorba de o societate care face vehicule, autovehicule hibride. Și e o întreprindere care există de 20 de ani. Uh, care are experiență din punct de vedere energetic, din punct de vedere al tehnologiilor curate și așa mai departe. Și această întreprindere funcționează de 20 de ani de zile și, din păcate, a dat faliment. Uh, noi am investit, am investit în această companie 20 de, mii de, 20 uh, de milioane fonduri și 20 de milioane datorii și am încercat să vindem această, acest brevet pe piața chinezească. Anul trecut Uh, această întreprindere s-a restabilit și și-a refăcut uh, cifra de afaceri și testează și lansează pe piață primele sale uh, uh, mașini electrice. De aceea cred eu că trebuie să fim prudenți în momentul în care vrem să fixăm astfel de praguri și limite de 5 ani de zile. Uneori e mai bine să investești într-o platformă existentă, într-o echipă de gestiune care există, care are competențe, decât să investești în ceva total și total nou. Un alt aspect, referitor la depozitar acum. Eu pot să vă spun că, într-adevăr, acest lucru este o povară absolut uh, neutilă. Așa cum s-a subliniat, noi uh, uh, Începem cu un prag de 25%, apoi trecem la un prag de 50%, lucru care ne permite să verificăm că există suficient de, de multe lichidități și uh, operăm cu întreprinderi care sunt înregistrate, care au fost uh, supuse unei uh, uh, activități de auditare și așa mai departe. Deci, uh, nu ne punem întrebarea dacă întreprinderea respectivă există sau nu, ci verificăm mai întâi acest lucru. Deci, ideea aceasta unui depozitar, nu știu dacă are vreo valoare, într-adevăr, dar cu siguranță uh, va duce la creșterea poverii administrative și a costurilor. Apoi, o altă întrebare referitoare la legătura care există cu uh, directiva referitoare la fondurile alternative de investiții. Um, eu cred că această directivă referitor la fondurile alternative a realizat anumite lucruri în Europa, unul dintre ele fiind faptul că în industria cu capital de risc a creat o societate cu două viteze, cu două clase. Avem o societate care uh, uh, utilizează posibilitatea de opt-out și ai posibilitatea să faci acest lucru dacă ești sub 500 de milioane de euro și, după părerea mea, acest lucru nu este neapărat foarte bun. Pentru că acest regulament este deja foarte greu de aplicat, pentru că nu putem convinge uh, managerii din bănci, din societățile de asigurare să se lanseze, pentru că ele consideră că riscul e prea mare, dar în continuare trebuie să încerci să îi convingi și știm că de multe ori persoanele implicate în sistem uh, se funcționează așa după niște sertărașe, în funcție de etichete, de sertărașe, de praguri. Și asta din cauza noii directive. Și putem spune că, da, uite, uh, investim în acest fond cu capital de risc, dar avem această opțiune, această posibilitate de opt-out. Deci nu investim banii 100%. Și da, noi nu suntem neapărat interesați să avem acest gen de prag. Noi am preferat mai degrabă uh, cealaltă posibilitate și anume opt-in, în așa fel încât investiția să se realizeze uh, în mod concret. Ceea ce a făcut această directivă este că a creat această societate cu două viteze în industria capitalului de risc în Europa uh, care, bineînțeles, pune uh, bețe în roate gestionarilor din uh, firmele de asigurări și din bănci. E un instrument interesant, poate reprezenta un pas calitativ înainte, poate reprezenta un avantaj, dar Există și îngrijorare în acest domeniu și ele au fost exprimate de către Said. Poate că ar trebui să spun asta în, uh, în uh, olandeză. În momentul în care dumneavoastră ați menționat faptul că ar putea să existe o legătură între Fondul European de Investiții și aceaste, aceste piețe, am putea avea acest pașaport care să poată, această etichetă care să poată fi uh, utilizat uh, și de către fondurile uh, europene Fondul European de Investiții. Eu cred că la Comisie există această îngrijorare și anume că în momentul în care începi să faci un, un regulament, în momentul în care începi să uh, discuți un text, trebuie să vedem dacă se uh, uh, dorește o respectare de plină a tuturor criteriilor sau o respectare parțială a, anumitor, uh, a doar anumitor criterii. eu cred că aprofundarea piețelor uh, de capital sau a posibilității pentru anumite fonduri reduse să uh, colecteze uh, capital suplimentar încă mai trebuie demonstrată. Da, așa cum a spus și Sofie, da, e frumos să ai așa o, o astfel de etichetă europeană, însă asta nu înseamnă neapărat că se va și rezolva problema fluxurilor de capital. Ce aș mai putea adăuga altceva? Apoi, uh, uh, o piață deschisă sau închisă, cu termen limită sau fără termen limită. Cred că e un subiect important și Comisia s-a referit la acest lucru. În momentul în care fixezi anumite praguri, anumite limite, trebuie să te asiguri că investitorii au posibilitatea fie să intre, fie să iasă din acea schemă de investiții. Apoi, Orizont 2020. Aici există foarte multe sume care sunt uh, prezente. Uh, și care ar putea să sprijine această industrie inovatoare, uh, industria startup. Uh, au existat foarte multe dezbateri referitor la viitorul acestui uh, fond. Însă ce pot să vă spun că Fondul European de Investiții a investit la noi prin diferite programe și acest lucru a fost extrem de util am putea spune că am uh, recoltat astfel între 70 și 80 de milioane de euro, din care 15 vin din partea Fondului European de Investiții. Și asta s-a putut face pentru că credibilitatea a fost suficientă, pentru că am avut un astfel de partener care a reprezentat o garanție. Și noi suntem poate unul dintre cele mai mari fonduri uh, din domeniu și am reușit să ajungem la astfel de sume impresionante. Tocmai pentru că am avut o astfel de, un astfel de partener. Deci sfatul meu, sau mă rog, avizul meu ar fi că în momentul în care există bani importanți care sunt investiți în astfel de programe, în astfel de organizații și grupuri că pot fi atrase pentru că își doresc o parte din prăjitură, o felie. Și aș fi, deci, de părere că nu ar trebui ca la comisie să se concentreze asupra banilor, ci să se uite la munca depusă în mod concret și real de către acești investitori. Ce anume s-a obținut prin aceste investiții și care altfel nu s-ar fi putut obține, nu s-ar fi putut realiza. Cred că am acoperit mare parte din întrebările ce au fost adresate, cel puțin din cele pe care le-am notat. We're now sort of Doamna președinte, foarte bine, începe să ne lipsească timpul, așa că aș ruga colega dumneavoastră să ia cuvântul uh, dacă dorește să răspundă la anumite întrebări. Deci, vă rog. I will be brief, I will not reiterate. Voi fi cât se poate de succintă și nu voi repeta punctele care au fost uh, menționate. Sunt de acord cu majoritatea dintre ele, mai puțin uh, cu acel prag de 100.000 de euro, care din punctul meu de vedere este puțin cam mare. Sunt într totul de acord că nu ar trebui să uh, intrăm într-un sector de investiții de tipul retail, ar trebui să interzicem acest lucru, însă este o diferență mare între retail pe de o parte și 100 de mii pe de altă parte. Pentru că pentru fonduri de mai mici dimensiuni, fondurile despre care puteți vorbi, Um, această sumă ar putea să fie relevantă. Deci pentru fonduri mai mici, acest prag ar putea să fie prea înalt. De aceea susțin că ar trebui să îl reducem pe acesta puțin. A existat o discuție și în ceea ce privește cele 70% investiții din totalul aportului de capital și acestea ar putea să reprezinte o problemă în funcție de definiție și de evaluare. Este imposibil de a avea 70% investiție uh, integrală la început, sau la sfârșit trebuie văzut obiectivul este de a avea 70% din investițiile eligibile investite sau mai degrabă o evaluare anuală pentru a vedea dacă se atinge pragul de 70% mereu. Cred că trebuie să găsim o formulare adecvată. Un uh, alt, o altă chestiune se referă la domiciliul societăților de portofoliu. Sunt de acord că investițiile nu trebuie să fie limitate numai la companiile de portofoliu europene. Majoritatea investițiilor ar trebui să fie în Europa, în mod evident, însă trebuie să stimuleze nu numai joint venture-urile din afară, ci și investițiile directe către alte părți ale lumii. Pentru că și acest lucru ar stimula clar antreprenorii uh, Uh, europeni și comunitatea de business. Deci nu cred că ar trebui să fim restrictivi în acest sector. Acestea sunt punctele cele mai importante pe care doream să le exprim, pe lângă cele care au fost uh, menționate deja de antevorbitorii mei. Mulțumesc foarte mult. Acum, Filip. Da, voi fi și eu cât se poate de succint. Mulțumesc și eu tuturor celor care au făcut observații. Inputul este foarte valoros și voi ține cont de el. Cred că s-a ajuns la un consens foarte clar aici și voi merge pe aceeași direcție, voi ține cont de amendamente în ceea ce privește regula celor 5 ani. Poate că nu este cea, cel mai bun instrument de a atinge obiectivul, pentru că noi dorim Um, noi nu dorim Aici ori este vorba despre companii care încearcă ceva nou sau despre companii noi. Acesta este motivul pentru care fusese introdusă regula. Și trebuie să ne întrebăm cum putem să ne asigurăm că rămânem în această zonă a fondurilor cu capital de risc și că nu vorbim despre alt tip de refinanțări. Alte comentarii la, pe care le-ați făcut, pe toate le voi prelua în ceea ce privește depozitarul. Încă o dată, nu am idei foarte clare pe marginea acestui subiect, deci haideți să discutăm despre acest lucru în continuare. Salut toate amendamentele care au fost înaintate. Cred că va fi ușor uh, să ajungem la niște compromisuri. Vă mulțumesc! Right, well, thank you very much. Bun, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor pentru participare. Calendarul pentru ambele rapoarte. Prezentarea proiectelor de raport 20 martie. Deadline pentru înaintarea amendamentelor la prânz 28 martie. Să sperăm că nu este luni. Examinarea amendamentelor 24 26 aprilie, votul în comisie la sfârșitul mai 30-31, iar la plenară în iulie. Asta pentru ca procesul să fie foarte rapid. Așadar, mulțumesc tuturor pentru participare. Am uh, terminat cu 5 minute mai repede și în timp ce uh, lumea este din sală, vom face o pauză de 5 minute înainte de a trece la următorul punct.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

Haideți să începem. Filip, reluăm lucrările. Continuă show-ul Filip Lambert, adică discutăm punctul 8, infrastructura energetică transeuropeană și abrogarea deciziei 1364 2006 CE, pe care sunt convinsă că o cunoaștem cu toții. Comisia competentă este Comisia ITRE. Filip, ai cuvântul. Raportor din umbră, e, raportor principal este Ani de la Comisia ITRE, de fapt. Așa că aș putea spune că îmi declin competența în favoarea ei. Sunt uh, impresionat că sunt, uh, iată, raportor uh, pe două dosare discutate în aceeași după masă. Bun, uh, este o sarcină pe care trebuie să ne asumăm din timp în timp. Nu intru în detaliu, vreau să vă spun doar că este vorba despre condițiile de finanțare pentru rețelele de energie transeuropene care sunt în paralel cu rețelele de transport transeuropene. Deci uh, se vorbește despre cum se selectează prioritățile și care sunt uh, regulile de eligibilitate. Cele câteva amendamente pe care le-am făcut până acum se referă la următoarele. Cum uh, putem face o legătură între eligibilitatea proiectelor și obiectivele strategiei UE 2020. Știți că țin foarte mult la această strategie, dar uh, Uniunea Europeană are o strategie globală de dezvoltare de care tindem să uităm de multe ori când facem bugetele și prioritățile. Deci trebuie să vedem această legătură, această relevanță. Una dintre principalele, principalele ținte din uh, strategia UE 2020 este chiar energia. Nu se vorbește doar despre climă. Așadar, rețelele energetice joacă un rol foarte important. Germania a hotărât să renunțe la energia nucleară, ceea ce înseamnă că are noi nevoi de infrastructură și de transport energetic. Lucru uh, foarte important dacă vorbim despre regenerabile. În al doilea rând, cât mai uh, în amonte, cât mai la începutul procesului, ar trebui să avem în vedere și impactul uh, de mediu. Am făcut un amendament uh, cu privire la modul de calcul, la metoda de calcul și am discutat cu comisia chiar înainte de această reuniune și nu văd pe nimeni din partea Comisiei Europene aici totuși nu cred că sunt prea departe, dacă amendamentul acesta nu se justifică, dacă nu este bine gândit, va trebui să discutăm cu ei. Unul dintre lucrurile pe care vrem să le introducem ca urmare a unei discuții uh, incendiare cu Comisia chiar înainte de această ședință se referă la cum putem să uh, facem ca atunci când un proiect își crește uh, suma necesară de investiție cu peste 30%, el să fie revizuit și scos de pe lista de priorități. Răspunsul comisiei a fost, da, dar o abatere cu 30% de la bugetul inițial este un scenariu de tip business as usual, se întâmplă în mod obișnuit. Eu nu sunt de acord cu astfel de gândire. Știm că în Congresul American există o serie de norme în care dacă apare o creștere cu peste 25% față de față de costurile inițiale înseamnă că proiectul poate fi pur și simplu exclus. Ar trebui să facem și noi în legislația noastră o astfel de prevedere și să nu considerăm că o astfel de depășire a costurilor poate fi business as usual. Pentru că dacă da, înseamnă că prognozele financiare ale celor care înaintează proiecte sunt proaste. Eu țin foarte mult la disciplină și dacă impunem disciplina statelor, haideți să impunem disciplina și sectorului privat. În ce privește rețelele inteligente, acestea trebuie să fie susținute ca și celelalte tipuri de infrastructuri și mai ales dacă insistăm pe energia regenerabilă. Mai există câteva amendamente care recunosc că noi nu suntem, sigur, comisia competentă, nici eu nu sunt specialist, dar dacă există cunoștințe disponibile aici, în această sală intens populată, m-aș bucura să le aud. Mulțumesc. Președinte. Mulțumim, Bernard. Și... Uh, este vorba, în cazul acestei propune de mai mult decât uh, suspendarea unei uh, directive existente, ci despre dezvoltarea continuă a uh, rețelelor de transport europene în domeniul energetic. Acestea sunt importante. Vorbim aici despre 200 de milioane de euro în următorii 8 ani. Deci este vorba despre o inițiativă foarte importantă, 140 de miliarde de euro pentru rețelele de transport energetic de uh, înaltă tensiune, uh, de asemenea, foarte mulți bani uh, pentru gazele naturale și 2,5 miliarde pentru uh, infrastructura de transport a dioxidului de carbon. Acestea sunt finanțele prevăzute. Interesant în ceea ce privește propunerea și cu siguranță trebuie să ne mai preocupăm de aceste aspecte și în calitate de comisie ECON, chiar dacă competentă pe fond uh, este ITRE, uh, Trebuie deci să ne preocupăm și de anexe. Anexe în care sunt uh, descrise în detaliu anumite proiecte. Anexe Uh, în care se vorbește și despre subfinanțare. Domnul a menționat deja un lucru. În primul rând, aici se vorbește despre infrastructuri uh, principale, coridoare și zone. Și numai cele prezentate aici, este vorba despre în total 12, acestea sunt, vor fi eligibile în cadrul acestei inițiative. Deci, primul pas trebuie să fie să verificăm dacă aceste coridoare sunt corecte și complete și uh, există uh, dorințe care depășesc acest cadru, care se referă la mai mult decât cele 12 propuneri uh, care sunt menționate aici. Ultimul se referă la rețeaua de CO2. Avem uh, tehnologia pentru stocarea și captarea carbonului și avem uh, și alte propuneri, însă multe uh, se rezolvă la nivel național și iată că aici eșuează. Aceste rețele de CO2 există în multe zone în Europa, între Marea Britanie și Norvegia, de exemplu, există o asemenea rețea. Acolo, după indicațiile statului uh, autorității naționale pentru gaz din Norvegia, pot fi depozitate, dacă există conductele adecvate, um, resurse importante de CO2. Vorbim despre direcția Finlanda, uh, Marea Britanie, Germania. Deci dacă ar fi să se străbată tot acest drum, atunci putem spune că depozitul respectiv ar fi cel mai potrivit pentru stocare. Norvegienii uh, au un gaz acolo care are un conținut de 9,5% CO2 de la natură și prin uh, proceduri uh, chimice, industriale, ei reduc acest conținut la 2,5%, restul este stocat. Deci, tehnologia stocării și uh, captării de carbon, uh, împotriva căreia sunt polonezii în prezent, în ceea ce privește CO2-ul, iată că este posibil de a fi implementată. Ultimul punct, deci, este unul foarte important și acesta ar fi cu adevărat o plus valoare europeană. În al doilea rând, la anexa 2 vorbim aici despre categoriile de infrastructură energetică. Aici se definește despre ce este vorba. Uh, rețelele pentru tensiune înaltă, um, stocarea de energie și așa mai departe. La anexa 3 este vorba despre procedurile de interes comun, condițiile în care se poate face acest lucru, um, modul de colectare al informațiilor la anexa 4, indicatori pentru criterii, pentru inițiative de interes comun. Deci este vorba despre un catalog foarte lung și cred că acest catalog este foarte important și noi trebuie să îl discutăm aici la Econ. Uh, până la urmă, sigur, competentă pe fond este ITRE, însă acest catalog reprezintă o anexă și este parte a acestei propuneri. Și acesta trebuie analizat de noi, în primul rând, pentru că aici se găsește conținutul, esența cu adevărat și nu în suspendarea vechii directive. Pentru că eu mi-amintesc, când am discutat despre noile rețele de transport energetic, s-a discutat și cu fostul comisar pentru concurență, care a trebuit să facă propunerile, dar uh, ulterior nu a mai putut fi introdusă nicio altă propunere suplimentară. De aceea cred că cele două comisii împreună ar trebui să lucreze pe marginea acelor anexe. La anexa 6 se vorbește despre implicarea opiniei publice trebuie să fie prezentată clar o orientare, o orientare către obiectivele 2020, dar trebuie să se refere și la o structură rezonabilă, pentru că rețelele energetice suferă în continuare din cauza faptului că uh, totul se realizează pe plan național și dimensiunea europeană are de suferit. Este o procedură foarte importantă și dorința mea este ca proiectul de raport să țină cont de toate aspectele importante, dar și de cele care nu au fost menționate, care sunt la fel fel de importante. De aceea vă rog ca termenul să nu fie, termenul de depunere a amendamentelor să nu fie prea din scurt, dacă se poate. Pentru că oricum avem de făcute foarte mult, de făcut foarte multe lucruri. Așa că dacă se poate să amânăm acest termen până după vacanța de Paște, ar fi grozav. Thank you very much. The piece of paper in front... Mulțumesc foarte mult. Documentul din fața mea spune că termenul pentru amendament este 28 martie. Deci voi solicita secretariatul să um, refacă acest uh, termen, dacă se poate. Ani, doresc să-i cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, Sharon. Vreau să mulțumesc raportorului Filip Lambers. Din păcate, Filip, nu sunt uh, raportor la Comisia ITRE, așa după cum spuneai, eu sunt fost membru al Comisiei ITRE și Mă bucur că mă aflu printre deputații atât de amabili, um, însă a trebuit să demisionez de acolo din cauza aranjamentelor interne. Sunt cu toate acestea raportor din umbră pentru avizul lui Filip și vreau să profit de această ocazie pentru a-l felicita pe Filip pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Consider că majoritatea amendamentelor depuse sunt în direcția cea bună, sunt bine orientate și trebuie susținute și m-aș referi în mod special la cele care promovează aspectele de mediu și care cer să creștem um, ponderea de energie obținută din surse regenerabile la 20%. De asemenea, se cere înființarea acelor rețele inteligente, amendamentele 21 și 22, și mai este un amendament care solicită să se facă o distribuire a profiturilor obținute. Și acesta este important de semnalat. Eu cred că, deși rețelele europene se află într-o situație critică la momentul de față și că trebuie să abordăm uh, niște chestiuni destul de urgente pentru a răspunde la obiectivele strategiei 2020, uh, trebuie să diversificăm sursele de energie și trebuie să creștem securitatea energetică în Uniunea Europeană. Dacă nu avem infrastructura necesară, dacă ea nu este finalizată, mai ales atunci unde nu se poate apela la energie regenerabilă. Deci dacă nu conectăm toate aceste locuri la rețea inteligentă, vom rata o ocazie minunată și nu vom putea să atingem obiectivele fixate și nici nu vom putea culege roadele de mediu. Raportorul a făcut o legătură între rețelele transeuropene și strategia UE 2020 și uh, obiectivele în domeniul social, precum crearea de locuri de muncă. Este deci o propunere care mi se pare esențială și aș cere să îmi spună raportorul ce părere are. În criza aceasta prin care trecem, se pare că statele membre nu au uh, suficiente resurse de creditare, de asemenea nici investitorii, și există un mare decalaj între ele, iar acest lucru duce la dezechilibre, la finanțarea infrastructurilor energetice. Instituțiile private ar putea juca un rol mai mare în creditarea și finanțarea acestor tipuri de lucrări. Cred că ar trebui să ținem seama de acest rol al lor și să eliminăm obstacolele ce nu permit uh, funcționarea acestor uh, uh, inițiative în Uniunea Europeană, adică să construim acolo unde e necesar. Și, în fine, un ultim punct, natura strategică a acestor lucrări. Majoritatea sunt de interes public eu aș vrea să mă asigur că dacă asigurăm finanțare europeană, finanțare comunitară, o facem astfel încât să nu creăm uh, concurență neloială. mai ales la acest tip de proiecte care sunt cu adevărat prioritare. Mulțumesc! Thank you very much. Is anybody else? Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Așa că am să iau cuvântul în numele ALDE. Și, uh, Filip, dacă tu credeai că nu știai mare lucru despre acest subiect, pot să spun că și eu știam chiar și mai puține decât tine. Oricum, vreau să mă refer la câteva puncte pe care au fost subliniate de ceilalți deputați și care mie mi se pare a fi pline de sens. Așa că vom continua în acest lucru și voi transmite aceste idei raportorilor din umbră din propriul meu grup politic. Uh, Filip, m-aș referi la cele spuse de tine referitor la costuri. Sunt de acord cu tine că dacă se depășește bugetul, atunci, cu siguranță, această situație trebuie examinată îndeaproape și nu trebuie să considerăm că uh, această reexaminare se face în mod uh, automat. Însă îmi puneam întrebarea care ar fi interacțiunea între lucruri care s-au făcut într-un proces de licitații uh, și în care, bineînțeles, uh, este un proces de lungă durată uh, uh, și care ar putea înfricoșa anumiți investitori și întrebarea dacă există o legătură între acest proces și uh, progresul și riscul uh, de depășire a bugetului. Uh, eu nu aș face un, un amendament așa cum ai sugerat tu uh, uh, în momentul în care un proces, un proiect este de două ori mai scump, de două ori mai complicat, să se treacă din nou prin același proces de licitație. E foarte complicat. E deja complicat prima dată, așa că nu știu, am, ar fi poate bine să găsim răspunsuri mai bune. Încă aici gândesc cu voce tare. Așa că va trebui să examinăm acest lucru. Vreau să vă amintesc de asemenea faptul că s-au uh, făcut anumite calcule și de la secretariat ni se spune că am putea să amânăm termenul pentru amendamente dacă domnul raportor este de acord, până pe data de 11 aprilie în loc de 28 martie. Și atunci am putea să analizăm amendamentele pe 13 mai, pentru că am înțeles că votul ar putea să aibă loc pe 21 mai, în așa fel încât să fim la timp cu uh, votul uh, în Comisia pe Fond în luna iunie. Dacă ești de acord, Filip, te rog. Nicio problemă, doamna președinte, cu acest lucru. Ca să fiu cinstit, uh, uitându-mă la această comisie, așa cum arată ea în momentul acum și uitându-mă la munca depusă, mă întreb dacă ar fi poate inteligent să cerem această, acest, atât de multe avize pe teme atât de diferite. Cred eu că discuția, așa cum ai spus tu, Bernhard, uh, ar fi putut să aibă loc la ITRE, fără niciun fel de problemă. Așa că nu știu dacă e chiar inteligent să se poarte aceeași discuție în diferite comisii. Cu atât mai mult cu cât comisia noastră ECON are un program de lucru atât de încărcat. Uh, nu vreau să vă rețin prea mult, aceasta era o primă observație. Cea de-a doua observație e referitor la extinderea termenului de depunere a amendamentelor, fără nicio problemă. Uh, Bernhard, tu ai cerut, dacă, ai întrebat dacă se poate face acest lucru. Nu pune probleme, deloc, deloc, deloc. Însă, cu cât ne întindem mai mult, cu cât durează mai mult, cu atât mai mult avem nevoie de o disponibilitate din partea secretariatului. Uh, Așa că mă întrebam, oare n-ar fi bine să o facem imediat, uh, acest lucru imediat după dezbaterea din ITRE? Uh, evident, noi uh, suntem ambii membri la ambele comisii, așa că mă întreb dacă nu cumva am putea să colaborăm deja în cadrul ITRE. Well, we, we... Doamna președinte, am putea eventual să avem așa un fel de uh, de, de amprentă econ pe textul acesta. Bernhard. Das mag sein, dass der Kollege da, este posibil ca domnul Lambert să fie supra-solicitat pentru că are atâtea rapoarte Însă, dacă evaluarea va fi făcută de către Econ sau dacă nu mai este tratată ca fiind necesară, atunci cred că sunt aspecte importante care lipsesc, care țin de economie, de uh, competitivitate, de uh, plus valoarea europeană. Eu sunt, uh, iată, de altă părere. Părerea mea este că Uh, calendarele trebuie să fie mai stricte, însă, ținând cont de vacanța de Paști care se apropie, ar trebui să prelungim termenul de depunere a amendamentelor, așa cum a propus și doamna președinte. Acest lucru mi se pare rezonabil, pentru că proiectul per total este mult prea important pentru a fi uh, negociat numai într-o comisie și apoi raportorii din umbre să vorbească între ei și cu asta să se încheie întreaga discuție. No, uh, it, it's okay and I agree. Domnule Lambert, eu sunt de acord. E adevărat că proiectul este foarte important, merită discutat și trebuie să subliniem toate aceste detalii. Însă în fraza dumneavoastră finală ați spus că problema pentru astfel de uh, subiecte care în mod natural se referă la o sferă de acoperire europeană. E bine, uh, nu știu dacă putem să fim de acord cu uh, această sugestie. Doamna președinte, vreau să-l asigur pe Filip că Într-adevăr, uh, uh, ședințele de coordonatori nu au drept misiune să facă avize, să redacteze avize. Uh, și sunt convinsă că și Jean-Paul Gozes e de acord cu mine când spun asta. E adevărat că ședințele de coordonatori sunt foarte importante pentru că acolo pot exista anumite indicații din partea grupurilor politice pentru anumite direcții. Dar s-a notat ceea ce ați spus. Acum, în ceea ce privește noul calendar, uh, vă amintesc că puteți înainta amendamente până pe data de 11 aprilie, deci, Bernard, poți să lucrezi și pe durata vacanței de Paști uh, și vom vota în luna mai. Mai întâi pe 23 mai vom analiza amendamentele și vom vota pe 31 mai. Foarte bine, astfel se încheie punctul 8 de pe ordinea de zi. Și dacă nu mă înșel, Jean-Paul, vrei să mai adaugi ceva la diverse. Da, doamna președinte, am plăcerea de a asista la această ședință încă de la ora 9 azi dimineață. Doresc să mulțumesc interpreților care au fost publicul cel mai numeros pe toată durata acestei zile. Și aș dori să vă atrag atenția asupra acestei probleme a interpreților. Aici avem șansa să avem interpreți și avem șansa să-i putem asculta. Dar în momentul în care avem ședințe tehnice, mai ales în ceea ce privește actele delegate, în ceea ce privește trilogul, acolo, din păcate, nu avem interpretare și am fost obligat pentru prima dată să cer, așa cum pot să fac uh, la ședința coordonatorilor acest lucru, să cer un interpret care să-mi susure la ureche. Evident, nu este soluția cea mai bună în momentul în care avem discuții pe marginea unor subiecte care de multe ori sunt uh, uh, discuții purtate în engleză. Și cred că asta e o problemă de democrație în Europa. Nu putem cere tuturor deputaților europeni să dea un examen de engleză care să demonstreze că știu și înțeleg și cunosc uh, cel puțin 16 limbi. Nu. Eu cred că este indispensabil dacă vrem să lucrăm în această instituție, este să cunoaștem totuși și limbi străine și limbile reprezintă o parte importantă a devizei noastre și anume uniți în diversitate state. Așa că vă rog să transmiteți această uh, solicitare, măsurile luate în momentul de față de către birou tocmai pentru a reduce cheltuielile sunt măsuri aberante. Dacă sunt cheltuieli care trebuie evitate, e vorba de deplasările în Birmania și în altă parte. Pentru că nu știm ce s-a întâmplat pe durata acestor călătorii, nu a existat niciodată vreo prezentare, vreun debriefing și timp de trei zile uh, uh, au mers și interpreți în Birmania, dar în, uh, pe durata acestor trei zile discutăm despre actele delegate, text complicat, fără niciun fel de sprijin lingvistic. Așa că, dacă nu se rezolvă rapid această problemă, atunci nu vom mai putea lucra. Nu vom mai lucra și președintele și biroul Parlamentului sunt primii care vor trebui să facă munca pe care nu o vom mai face noi și cu siguranță suntem foarte uh, prezenți, facem o muncă deosebită, mulți colegi sunt prezenți la toate ședințele și ajutorul interpreților este indispensabil pentru a face munca noastră. Ei lucrează foarte bine, avem nevoie de ei, așa că vă rog să transmiteți cu fermitate acest mesaj biroului și președintelui Parlamentului. Foarte bine, mulțumesc. Văd că Bernard dorește să ia cuvântul. Uh. Da, vreau să-i dau și o dreptate lui Jean-Paul Gozes pentru inițiativele dificile legislative, pentru avize, avem nevoie de o traducere în limba maternă. Nu este vorba aici uh, despre faptul că în acest moment cabinele sunt mai pline decât sala noastră, ci pentru că Într-adevăr, este vorba de multe ori de niște chestiuni controversate și de aceea traducerea este indispensabilă. Toate lucrurile care s-au stabilit uh, la birou uh, sub un președinte german și un, preș- un secretar general uh, german al Parlamentului, toate aceste lucruri nu le pot uh, accepta. Ei uh, sunt uh, pentru folosirea limbii engleze, însă lucrurile trebuie să rămână mai diversificate. Doar într-o privință doresc să îl contrazic pe Jean-Paul. Prima delegație către Burma, către Myanmar, cea de acum 14 zile, sub conducerea mea, prima în 50 de ani, a fost însoțită de doi interpreți. Dacă am fi avut și un coleg uh, de limba franceză, cu siguranță uh, am, am fi solicitat și interpret uh, de limba franceză. Deci ar fi fost patru interpreți. Uh, doi interpreți este minimul absolut într cazul unei asemenea delegații. Uh, de aceea Burma a fost un uh, exemplu prost. Cunosc delegații uh, la care participă 12 interpreți sau chiar mai mulți în alte state, în alte părți. De aceea cred că exemplul prezentat de Jean-Paul nu a fost cel mai potrivit uh, în acest moment pentru a evidenția utilizarea interpreților. Vă mulțumesc. Nu, alors je n'ai pas été clair. Ah. N-am fost foarte clar, doamna președinte, îmi cer scuze. Nu m-am referit la interpreții care au mers în Myanmar, ci m-am referit la utilitatea unui, unei astfel de călătorii cu mulți participanți la această călătorie. Uh, eu știu că se fac foarte multe călătorii și nu m-am referit la participarea interpreților la astfel de călătorii. Nu, nu, a, cred că putem reduce cheltuielile în privința călătorilor, nu a interpreților. Mulțumesc. Well, thank you very much. Um, Jean-Paul, I, I support... Președinte, Jean-Paul, te susțin în cererea ta pentru asigurarea interpretării și sunt convins că secretariatul te-a informat. Într-adevăr, facem uh, multă muncă aici și uh, suntem destul de um, stoici, ca să zic așa, ne descurcăm fără interpreți în uh, întâlnirile auxiliare, lucrăm cu o limbă sau cu două sau trei cel mult. Și știu că uneori se merge în delegații fără interpreți deloc. La Hong Kong și la Singapore am mers fără interpreți. Și tindem să folosim tot mai puțin interpreți. Voi ridica această problemă când mă întâlnesc cu președintele, după cum propui, și am făcut-o deja la conferința președinților de comisii. Acolo uh, se hotărăște cu privire la aceste deplasări. Și, într-adevăr, știu că um, lipsa de interpretare are un impact asupra noastră. Ar fi bine să ridicăm această chestiune însă deschis, pentru că ar trebui ca și publicul să știe. Ani, vrei să intervii? Să știi că și interpreții trebuie să plece. Ca să reacționez la cele spuse de Jean-Paul, sunt pe deplin de acord și vreau doar să vă informez că și la biroul Parlamentului European se poartă aceeași discuție și chiar s-a luat o hotărâre nu de a reveni asupra deciziei de reducere a cheltuielilor, ci de a găsi o mai bună organizare pentru misiunile și deplasările pe care le vom face de acum înainte și eventual acolo o să tăiem. Președinte. Ani este vicepreședinte a Parlamentului. Benhat. O scurtă întrebare către doamna vicepreședinte. Biroul care decide împotriva interpretării a verificat vreodată câte locuri în afara interpretării în ultimii cinci ani au fost create în plus peste 500, peste 500 în administrația generală a Parlamentului. Mă întreb dacă toți acești uh, noi angajați care ocupă aceste posturi sunt într-adevăr necesari pe posturile respective. Oh, if, uh, mis- Ani. Nu știu dacă domnul Lange se referă la noi posturi, la traducători, nu cred că la asta vă referiți, ci în general. În general, bun. Ei, Există o hotărâre prin care se raționalizează toate cheltuielile noastre. Indiferent că e vorba despre traducere, despre misiuni, despre indemnizații de călătorie. Deci există o poziție de principiu și în circumstanțele actuale toată lumea a fost de acord. Acum, sigur că noi suntem deschiși uh, la a dezbate această propunere. Putem să o facem în săptămânile următoare și uh, sunt convinsă că veți fi dispus să primiți, uh, să transmiteți comentarii și sugestii. Președinta, mulțumesc. Cred că restul urmează să se discute în forurile adecvate. Mulțumesc interpreților, spune președinta. După cum vedeți, ne, pară, ne pasă de voi și ne pasă de slujbele voastre. Sperăm să vă putem păstra alături de noi. Pe mâine!